afternoon, ladies and gentlemen. Let us... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Haideți să începem reuniunea Comisiei AFET. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Are cineva vreo remarcă legată de ordinea de zi? Dacă nu, putem trece la punctul 2. Comunicările președintelui. Președintele nu are nicio comunicare. Deci putem trece acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Adoptarea procesului verbal la reuniunii din 1 iunie, 4 iunie, 11 iunie, 15, 16 iunie și 22, 23 iunie 2015 sunt aprobate, vă mulțumesc. Și acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu ambasadorii Mexicului, Coreei Turciei și Australiei, respectiv cu însărcinatul de, cu afacerea al Indoneziei reprezentanței grupului MICTA. Aș dori să spun un bun venit călduros oaspeților noștri, care reprezintă uh, Mexicul, Indonezia, Republica Corea, Turcia și Australia, cu acronimul MICTA. Este vorba de doamna Nicola Gordon-Smith, uh, care ne va prezenta câteva cuvinte introductive. Înainte să vă dau cuvântul, aș dori să-i uh, prezint și pe ceilalți ambasadori. Domnul Juan José Gómez Camacho, ambasador al Mexicului la Uniunea Europeană. Domnul Chong Yan, ambasadorul Republicii Corea la Uniunea Europeană, doamna Aiza Uzar, adjunctul uh, misiunii din Delegația Permanentă a Turciei la Uniunea Europeană, bun venit! Domnul Asa Silalahi, însărcinatul cu afaceri ad interim la Ambasada Republicii Indoneziei la Uniunea Europeană. Deși Uniunea Europeană are un uh, nivel diferit de angajamente bilaterale cu țările din grupul MICTA, ne bucură plus alarea adusă de țările care fac parte din acest uh, grup în ceea ce privește domeniul schimbărilor climatice, în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare și ne bucură faptul că avem această oportunitate de a purta un schimb de opinie în acest nou format și de a explora viitorul cooperării între Uniunea Europeană și grupul MICT. Așa cum aș dori să dau cuvântul doamnei Gordon Smith pentru 10 minute, după care vom trece la ceilalți uh, reprezentanți care vor avea la dispoziție câte 5 minute. Vă mulțumesc, domnule prim vicepreședinte. Este o mare onoare pentru mine să, să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi. O plăcere să vă, să vă prezint uh, discursul meu. Domnul ambasador, excelența sa, s-a îmbolnăvit și uh, își cere scuze pentru faptul că nu a putut să vină astăzi. Ați menționat acest nou venit pe plan internațional, grupul MICTA, și aș dori să vă dau câteva informații de context general, pentru că de curând Australia a preluat rolul de coordonator a grupului MICTA, vom avea acest uh, rol pe parcursul anului viitor și aș dori să vă spun care este perspectiva Australiei vis-a-vis de acest grup Și după cum a spus, ceilalți reprezentanți pe lângă Australia vă vor prezenta propriile lor perspectivă. Vom putea aminti domeniile unde există un numitor comun între grupul MICTA și Uniunea Europeană. În urmă cu uh, doi ani s-au reunit uh, statele noastre, miniștrii de externe s-au întâlnit la New York și am format acest grup Uh, din care face parte Mexicul, Indonezia, Republica Corea, Turcia și Australia. Suntem națiuni cu interese puternice în propriile noastre zone geografice, însă există diferențe între noi. Fiecare dintre noi are propriile priorități, care însă sunt complementare și împreună cred că putem să ne exprimăm mult mai bine poziția decât individual. Câteva informații de context. PIB-ul uh, combinat al țărilor MICTA depășește 5,8 trilioane uh, de miliarde de uh, dolari. Reprezentăm 8% din economia globală. Suntem pe locurile 12, 14, 15 și 17 ca mărime în lume și economiile noastre cresc cu o rată mult mai rapidă decât cele din topul primelor 10. Goldman Sachs a preconizat că până în 2050 Mexicul ar putea deveni a cincea economie mondială. O altă companie consideră că Indonezia va ocupa locul 7 din punctul de vedere al economiei până în 2030. Australia, Turcia probabil va intra în topul 10 și Australia și uh, Corea se vor apropia de topul 10. Împreună țările uh, MICTA reprezintă o parte importantă a relațiilor Uniunii Europene. 235 de miliarde de euro în bunuri și servicii sunt exportate din Uniunea Europeană în grupul nostru și aproape 170 de miliarde de euro uh, de bunuri sunt importate în Uniunea Europeană. Populația noastră în total este de aproape 500 de milioane de euro. Suntem cu toții membri ai uh, Națiunilor Unite, a G20, a Organizației Mondiale pentru Comerț și a Parteneriatului uh, Global pentru Dezvoltare. Avem idei similare în ceea ce privește teme internaționale și uh, individual și în mod comun încercăm să dăm dovadă de constructivitate pe plan global. Angajamentul nostru pe plan internațional reprezintă un avantaj pentru Australia, Grupul MICTA reprezintă un element nou din punctul de vedere al parteneriatelor internaționale uh, pe care le-am avut până acum. Considerăm că complexitatea lumii actuale ne cere să găsim abordări noi pentru a ne urmări interesele. Provocările cu care ne confruntăm sunt transfrontaliere și este vorba, printre altele, de terorism, de schimbările climatice, de securitate energetică, dezvoltare durabilă, imigrație, sănătate globală. Lucrăm pe marginea acestor teme în parteneriat cu alte țări care au interese comune și dorim să contribuim pentru a spori prosperitatea regiunilor noastre și pentru a îmbunătăți climatul global membrii grupului MICTA sunt definiți prin diferențe evidente, însă în același timp avem aceleași anumite caracteristici similare și acest lucru dă o natură practică parteneriatului nostru. Cu toții sprijinim un cadru de reglementare de, internațional deschis. În toate țările noastre sunt guvernate în mod uh, democratic, cu toții credem în valoarea Uh, pozitivă a schimburilor comerciale, valori care sunt comune și cu Uniunea Europeană. Grupul MICTA reprezintă o platformă pentru noi unde putem să avem un schimb de opinii, unde putem să găsim soluții la provocările comune cu care ne confruntăm. Și este un forum care sperăm că ne va permite să influențăm opinia publică internațională în beneficiul nostru al tuturor. Cei cinci membri ai grupului NICTA sunt interesați de situația economiei globale, ne, des- ne dorim o deschidere a schimburilor com- uh, comerciale. Grupul uh, NICTA cred că uh, poate va putea sprijini liberalizarea schimburilor comerciale globale și poate reprezenta o punte între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltate, mai ales uh, în cadrul instituțiilor internaționale care discută despre uh, combaterea sărăciei, de exemplu Agenda 2030 uh, pentru dezvoltare. Participarea la aceste reuniuni ne permite să uh, vorbim la unison, să sprijinim interesul comun al comunității internaționale. Australia a preluat rolul de coordonator luna trecută, prelunând acest rol de la Corea și încercăm să găsim modalități practice de a lucra pentru a obține obiective uh, tangibile și vom încerca să dezvoltăm mai mult uh, capacitățile și influența noului grup MICTA. De curând, ministrii de externe au convenit o agendă ambițioasă pentru anul viitor, respectând uh, viziunea conform căruia MICTA trebuie să vină cu soluții Uh, pragmatice la provocările legate de securitatea și bunăstarea globală. Noi susținem modernizarea organizațiilor internaționale energetice, astfel încât acestea să includă mai mult țările în curs de dezvoltare. Salutăm în mod uh, special uh, concentrarea la G20 asupra accesului la energie, care a avut loc pe parcursul anului 2015, și considerăm că trebuie să ne concentrăm și pe uh, modalități uh, suplimentare care să permită un mai bun acces la energie. Ministrii de resort din grupul uh, MICTA s-au angajat să combată acțiunile teroriste, să combată fenomenul radicalizării, să promoveze securitatea globală, să sprijină măsuri care consolidează buna guvernanță, democrația și respectarea drepturilor omului. Țările noastre vor colabora în ceea ce privește schimburile comerciale, în ceea ce privește dezvoltarea uh, durabilă și dorim să sprijinim o economie bazată pe uh, cunoștință în țările noastre. Și în plus ne dorim promovarea egalității între sexe. Ne-am angajat să reducem cu 25% până în, uh, până în 2025 diferențele pe piața de muncă între bărbați și femei. Vom uh, a încuraja egalitatea între sexe în toate domeniile de activitate a grupului MICTA și pe măsură ce cooperarea noastră înaintează și se consolidează, sunt sigură că vom găsi mai multe posibilități de cooperare, astfel încât opiniile noastre să fie exprimate tot mai mult la unison. Sperăm ca și Uniunea Europeană să ni se alăture, ținând seama de valorile comune și interesele comune pe care le avem. Noi considerăm că, deși suntem diversi, unica noastră, vocea noastră poate să fie una puternică și unică în, în sprijinirea prosperității globale. În perioada relativ scurtă de timp de când a fost creat acest grup, am ajuns la concluzia că putem realiza foarte multe lucruri împreună. Australia speră că grupul MICTA va deveni un exemplu pentru alții, un exemplu de eforturi uh, comune depuse de țări care consideră că diversitatea lor reprezintă o oportunitate între țări care au același angajament de a găsi soluții cooperative în cooperare și inovatoare la probleme comune cu care se confruntă. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul astăzi și aștept cu nerăbdare întrebări din partea celor prezenți astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Permiteți-mi să dau acum cuvântul excelenței sale, domnul Juan José Gómez Camacho, ambasadorul Mexicului la Uniunea Europeană. President, uh, for hosting us here today and thank you so much for... Mulțumesc, domnule președinte, că ne găzduiți astăzi și mulțumesc și Comisiei AFER pentru faptul că ne-a primit și de, pentru faptul că se interesează de MICTA. Îi mulțumesc uh, și Nicolei pentru faptul că a trecut în revistă ceea ce înseamnă MICTA. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, am să vă explic puțin care este poziția Mexicului, cum colaborăm cu colegii și cum uh, întrevedem noi pentru viitor colaborarea cu Uniunea Europeană. După cum știți, Mexicul este o țară mare. Este o țară în curs de dezvoltare care are care este probabil unul dintre cei mai importanți, cele mai importante motoare ale creșterii mondiale. Și acest uh, rol este important și pentru MICTA, deci noi ne bazăm foarte mult pe ideea de responsabilitate globală. Ce înseamnă acest lucru? În opinia noastră, țările de dimensiunile celor care fac parte din MICTA, țările cu o influență în creștere și țările cu o bogăție în creștere, cum sunt cele din MICTA, e bine, aceste țări trebuie să aibă mai mare responsabilitate în afacerile de pe scena mondială la ora actuală. Domnule vicepreședinte, la ora actuală este foarte greu să purtăm o discuție globală pe foarte multe teme, fără ca membrii MICTA să fie și ei interlocutori. Conceptul responsabilității globale ne-a reunit pe toți, pentru că noi cu toții împărtășim această perspectivă. Am constatat că avem valori, principii și interese în comun, după cum a spus Nicola deja. De aceea, noi dorim să ne considerăm o forță pentru bine, unită. Micta, pe lângă responsabilitatea globală, mai crede și în guvernanța globală, cu, cu tărie. La ora actuală este greu să izolăm problemele și să rezolvăm așa. Toate problemele sunt întotdeauna interconectate, indiferent dacă țin de prosperitate sau de securitate sau de alte domenii. De aceea ar trebui să lucrăm la guvernanța globală, ar trebui să consolidăm capacitatea comunității internaționale de a, de a adresa aceste probleme și provocări într-o manieră care poate să ducă la creștere și prosperitate pentru toată lumea. Mexic înțelege această chestiune foarte bine, face parte din logica noastră fundamentală. Mexic înțelege că prosperitatea nu poate fi creată în izolare. Prosperitatea există doar dacă toată lumea beneficiază de ea. Mexicul, domnule vicepreședinte, dacă îmi permiteți să spun, și cred că se aplică și celorlalți membri din MICTA, Mexicul este o țară cu multe fațete. Este o țară foarte mare, dar este de asemenea și o țară cu relevanță pe cina latinoamericană, dar este de asemenea o țară cu relevanță pe continentul nord-american. Economia Mexicului este în strânsă legătură cu economia Americii de Nord și în același timp cresc legăturile cu Pacificul, și de asemenea și legăturile cu Uniunea Europeană. Eforturile noastre în mixta, practic, completează toate eforturile Mexicului. Mexicul se consideră o țară cu responsabilitate globală, care are datoria de a contribui la a construi o lume mai bună. În încheiere, dacă îmi permiteți, aș dori să spun că MICTA, în cei doi ani de când a fost înființată, a lucrat intens. Nu numai că a început să aibă un rol global în creștere, ci, și mai interesant, MICTA a reușit să dezvolte rețele interne între membrii săi cu succes, aș spune. Am început să ne cunoaștem mai bine, mai mult și, în plus, am ajuns să ne conectăm mai bine societățile, instituțiile, actori relevanți din diversele domenii din statele noastre. Am început să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți. Astfel, am putut construi un grup mai, coezi, mai coeziv și mai coerent acesta nu poate numai să contribuie la avansarea celor priorități menționate de Nicola, ci care poate și să crească prosperitatea în rândul statelor din care venim fiecare dintre noi. Toate acestea sunt priorități foarte importante pentru noi. Atât deocamdată, domnule vicepreședinte, și suntem pregătiți să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador. Acum îi dau cuvântul excelenței sale Yi An, ambasadorul Republicii Corea la Uniunea Europeană. Mulțumesc! În primul rând, aș dori să vă mulțumesc, domnule Legutko, prim vicepreședinte al Comisiei AFET. Și trebuie să le mulțumesc și membrilor acestei comisii pentru faptul că ne-ați acordat această oportunitate m-am întâlnit cu unii dintre europarlamentari cu alte ocazii. Dar oportunitatea de a mă adresa întregii comisii este o mare onoare pentru noi. Colega mea din Australia reprezintă țara care coordonează grupul MICTA și dumneavoastră a făcut deja o prezentare foarte cuprinzătoare. Ca să evit repetarea, în prezentarea mea am să fiu succint. Grupul MICTA este unic. Pare o, o grupare improbabilă. Nu este o, organizare, o organizație regională, iar membrii săi nu împărtășesc nici istorie, nici cultură în comun. Deci este greu să găsim o identitate comună membrii MICTA folosesc de asemenea și toate diversele limbi din țările lor, dar totuși veți constata că există și puncte în comun. Aceste state sunt state cu putere mijlocie. MICTA a pornit într-un context al G20. MICTA se situează între G7 și BRIC statele MICTA prețuiesc uh, um, democrația și economia de piață și, de asemenea, dau dovadă de voință în ceea ce privește responsabilitatea lor pe scena mondială pentru rezolvarea problemelor lumii și pentru guvernanța globală. În anul 2014, datele FMI ne arată că statele Micta se află pe locul de la 10 la 17 într-un top mondial. Statele Micta se află în diverse zone ale lumii și au fiecare o influență mare în zona în care se află. Scopul principal al MICTA este de a contribui o mai mare eficiență la promovarea guvernanței globale. Știm că vom fi mai eficienți pe scena internațională dacă suntem uniți. Încercăm să definim o poziție comună pe anumite probleme mondiale. Noi încercăm să facem legătura între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Australia este țara coordonatoare pentru următorul an și sub lideratul său, noi vom uh, înregistra progrese. Deocamdată putem spune că Mictea încă se află într-o fază incipientă, dar evoluează rapid. Noi ne intensificăm consultările interne, în așa fel încât să avem o agendă comună, o poziție comună și, în cele din urmă, să aducem contribuția noastră pentru o mai bună guvernanță globală. Corea a coordonat grupul MICTA până în august anul acesta. A preluat uh, rolul acesta din septembrie 2014. Pe ce s-a concentrat Corea? În principal, pe consolidarea mecanismului MICTA de consultare. Noi credem că am putut lărgi în mod semnificativ acest mecanism în perioada în care am coordonat grupul. Întâlnirea miniștrilor de afaceri externe are loc de trei ori pe an. Întâlnirea înalților reprezentanți și ea este o tradiție deja. S-a organizat și întâlnirea președinților parlamentelor în iulie anul acesta și intenționăm să continuăm această metodă de dialog. Am organizat multe programe de schimb de informații între universitarii noștri, între jurnaliști, diplomați, studenți și așa mai departe. Am înființat și un site MICTA, www.micta.org. Pe chestiuni internaționale, am dezvoltat practica de a da declarații comune. Declarația de viziune MICTA a fost adoptată în mai anul acesta. Pe chestiuni globale, ministrii de afaceri externe din grupul MICTA au um, dat o declarație cu privire la Ebola, de exemplu, cu privire la finanțarea pentru dezvoltare și cu privire la schimbările climatice. S-au dat și declarații și comunicate um, comune cu privire la, de exemplu, situația în Corea de Nord, um, prăbușirea zborului MH, MH17 și, um, mai recent, atacul terorist din Ankara. MICTA coordonează de asemenea activitatea noastră și în ONU sau în G20, în alte astfel de organisme. Noi credem că vom putea co colabora mult mai bine pe viitor și cu Uniunea Europeană. La urma urmei, toți membrii din MICTA au relații bilaterale cu Uniunea Europeană, fie în calitate de partener uh, apropiat sau în altă calitate. Noi cu toții împărtășim valori comune și avem o viziune comună pe foarte multe domenii. Putem coopera și pe problema terorismului, pe problema schimbărilor climatice, cibersecuritate și așa mai departe. Am uh, colaborat deja cu Comisia și cu Serviciul European de Acțiune Externă în prima jumătate a acestui an și vom continua să explorăm posibilitățile de cooperare pentru viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ambasador, și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Aisha Uze, vice-șef de misiune al Turciei la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, ambasadei Australiei pentru coordonarea acestei uh, întâlniri. Ambasadorul, domnul Selim Ionan, ar fi aici, însă ministerul, ministrul nostru pentru afaceri europene tocmai a sosit la Bruxelles astăzi Domnul ambasador așadar o însuțește pe doamna ministru astăzi, iar eu reprezint Turcia la această întâlnire. După cum au spus, au spus și ceilalți antevorbitori, MICTA este în continuă creștere și a demonstrat rolul important drept platformă transregională și în continuă creștere, într-o perioadă scurtă de timp. În opinia mea, acest lucru se datorează faptului că țările MICTA sunt cu toții membri activi și care contribuie foarte mult la sistemele globale. MICTA este o platformă regională care evoluează și are potențial de a fi o forță pentru bine în pe scena internațională. În calitate de țări, cu o viziune comună și cu o putere economică considerabilă, noi dorim să jucăm un rol mai mare pe scena globală. De aceea, de multe ori suntem denumiți puteri constructive. Dorim să ne atingem acest obiectiv prin uh, consolidarea cooperării în diverse domenii și prin împărtășirea opiniilor noastre cu privire la probleme globale și regionale. De aceea este foarte important să crească cooperarea dintre noi, după cum am subliniat și la ultima întâlnire ministerială MICTA, care a avut loc pe marginea adunării generale ONU Dorim să ne concentrăm, de exemplu, pe chestiuni care țin de problemele umanitare. În acest context, aș dori să mă refer la summitul care avea loc în Istanbul la anul, în mai, cu privire la problemele umanitare. În mod clar, sistemul actual de ajutor umanitar la nivel global se confruntă cu provocări foarte mari și limitările din cauza lipsei de fonduri sunt din ce în ce mai clare. Crizele umanitare transced frontierele naționale, după cum ne-a demonstrat criza refugiaților. De aceea s-a anunțat, de aceea a fost o veste foarte bună, vestea secretarului general ONU că se va organiza acest summit cu privire la probleme umanitare globale. Vor participa toți actorii relevanți în acest domeniu. Salutăm rolul de lider al Uniunii Europene și al statelor sale membre și salutăm implicarea activă a Uniunii Europene în pregătirea summitului. Ban Ki-moon, secretar general al ONU, a declarat că Istanbul va găzdui primul summit umanitar în, din lume. În discursul său, secretarul general am subliniat care este poziția Turciei și a arătat de asemenea că Turcia este pregătită ca să răspundă provocărilor de ordin umanitar. Acum câteva cuvinte despre situația actuală din Turcia în legătură cu criza refugiaților din Siria. Găzduim cea mai mare comunitate de sirieni din lume, desigur din afara Siriei. Numărul total de sirieni în Turcia a atins peste 2,2 milioane. 260.000 de sirieni sunt cazați în 25 de centre de protecție temporară. Li se dă hrană, <clears throat> servicii de sănătate și educație, în plus 1,8 milioane de sirieni trăiesc în diverse regiuni ale Turcii și se bucură de protecție și uh, servicii medicale gratuite. Într-una din provinciile din sud, populația siriană a depășit uh, ca număr populația turcească, dacă încercați să vă dați seama ce problemă reprezintă căzuirea unui număr atât de mare de sirieni. Dar e nevoie de <clears throat> abordări globale cuprinzătoare, toate țările ar trebui să facă eforturi comune pentru a preveni și depăși problemele pe care le atrage migrația ilegală. Summitul mondial umanitar <clears throat> se va ține în acest context destul de delicat. Prin urmare, e la un moment foarte potrivit. Vrea să folosească agenda viitoare a sistemului umanitar <clears throat> nu putem să facem față dimensiunii tot mai complicate. Noi, ca țara Gaza, suntem pe deplin uh, implicați și angajați ca summitul să fie o reușită reală pentru omenire. Considerăm că va fi un summit istoric. Obiectivul comun e foarte simplu, să reacționăm mai bine la crizele umanitare, să salvăm vieți și astfel să salvăm omenirea. Dar cum? Asta e întrebarea și provocarea. <clears throat> Pregătirile au continuat sub uh, conducerea ONU prin procesul uh, multifactor implicat, îmbogățit și de <clears throat> statele membre ca țară gazdă. Ne-am comunicat ideile în acest proces de pregătire, printre ele utilizarea combinată de ajutor pentru dezvoltare și ajutor umanitar pentru a sprijini reziliența și dezvoltarea în țările afectate care se confruntă cu crize prelungite sau repetate, în al doilea rând, acțiuni globale privind problemele refugiaților, care să fie discutate la summit cu un accent deosebit pe ajutorul pentru refugiați și țările gazdă. În al treilea rând, e nevoie de noi modalități de finanțare la nivel global pentru a reacționa urgențelor umanitare, fără întârziere, asigurând predictibilitatea, fiabilitatea și sustenabilitatea acestor asistențe financiare. Considerăm că summitul umanitar mondial va fi o piață de hotar în ce privește capacitatea comunității internaționale să contribuie cu mai bune metode și perspective ca să se ocupe de aceste probleme comune. Angajamentul și contribuția tuturor statelor și altor actori pertinenți în acest uh, cadru va fi uh, ceva vital pentru reușita noastră și <clears throat> va schimba lucrurile în bine în viața multor oameni. Există diverse modalități, diverse organizații sau modul în care organizațiile și indivizii pot să contribuie pentru reușita summitului și dacă doriți informații suplimentare, puteți merge pe pagina de internet www Mulțumesc! Mulțumim și în fine o să ia cuvântul domnul Sivilahim, însărcinat cu afaceri ad interim de la ambasada Indoneziei pe lângă Uniunea Europeană. Uh, thank you, Mr. First. Mulțumesc, domnule prim vicepreședinte. Vă mulțumesc că ne-ați invitat. Și pe linia de vorbitoare Aș vrea să insist pe trei aspecte din punctul de vedere al Indoneziei. Mai întâi, cooperarea pentru combaterea terorismului, în al doilea rând, um, schimbări climatice, în al treilea rând, cooperarea în materie de dezvoltare. La primul punct, <clears throat> MIC ar trebui să colaboreze în lupta împotriva terorismului printr-o în schimb de informații în ce privește legislația internă antiterorist. Indonezia propune să se promoveze în dialogul uh, între credințe religioase, între țările MICTA, ca abordare persuasivă pentru a combate terorismul. În ce privește Indonezia, dezvoltarea nu e un succes decât dacă reușește să eradicheze sărăcia și să elimine prejudecățile, intoleranța, abordările obtuze. Nu se poate dezvoltare fără toleranță, cultură și pace. Considerăm așadar un aspect important îl reprezintă educația, în special pentru tineri. Se confruntă în prezent cu diverse concepții greșite din învățământul religios combinat cu uh, nedreptăți economice, culturale, religioase. La al doilea punct, <clears throat> în legătură cu schimbările climatice, Indonezia pe deplin angajată să sprijine un acord global la <clears throat> COP21 la Paris în noiembrie și decembrie. Guvernul nostru a reiterat importanța ca țările MICTA să conlucreze, să se sprijine reciproc, să-și mărească capacitatea pentru a mări reziliența în fața impactului schimbărilor climatice. În legătură cu cel de-al treilea și ultim aspect la care o să mă refer, oferta noastră în legătură cu cooperarea în materie de dezvoltare, Indonezia <clears throat> a fost unul dintre pionieri în această cooperare triunghiulară pentru a face schimb de bune practici, confruntându-se cu probleme asemănătoare. Ne propunem să accelerăm implementarea cooperării strategice în domeniul educației, planificării uh, bugetului, agriculturii, reducerii sărăcii, gestionării dezastrelor, democrației și dreptății. Ca să nu mă refer decât la câteva exemple, noi am avut succes în Indonezia în cooperarea sud-sud, edificare de capacitate, programe de capacitate, inseminarea la fermele de animale, centre de formare pentru fermieri, gestionarea dezastrelor, <clears throat> formare pentru democrație, rezolvarea conflictelor, etc. etc. Mulțumesc. Uh, thank you. No. Mulțumim. Acum o să deschidem discuția. Cine dorește să participe la schimbul de păreri? Any of the colleagues? Yes, I see. Uh... Dintre colegi, da, da, văd că sunt uh, doritori. Ok, uh, Mr. Mr. Tannock. Domnul Tannock, <clears throat> coordonatorul la fel din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte fost o audiere foarte interesantă. Ai ceva nou de învățat în politica externă în fiecare zi. Sunt aici de 13 ani și trebuie să vă spun că am o ignoranță totală în ce privește ignoranța unui grup numit MICTA și m-au interesat prezentările diversilor <clears throat> emisari în ce privește agenda acestei organizații. Ce am înțeles eu în rezumat, economiile dumneavoastră nu sunt suficient de mari ca să fie în grupul exclusiv BRIC. Ideea de a fi toate democrații în, în BRIC, țări precum China și Rusia nu prea îndeplinesc această clasificare, dar grupul meu, ECR, al treilea grup din Parlament, fi favoarea oricărui club democrat, indiferent cât de deconectat sau disparat în ce privește la o primă vedere, cu un angajament de a combate terorismul internațional pentru a îmbunătăți guvernanța globală, a mări stabilitatea. Deși trebuie să vă spun că ce se întâmplă în Turcia mă cam îngrijorează deocamdată în ce privește propriile standarde legate de drepturile omului și unele dintre grupuri pe care se afirmă că le sprijină în Siria. Am două întrebări concrete. Există un secretariat al acestei organizații și dacă da, unde e? Sau aveți de gând să înființați sau doar funcționează doar într-o modalitate de coordonare ad hoc prin diverse <clears throat> reprezentanțe diplomatice în funcție de unde țineți reuniunea următoare. Există planul pentru că s-a lansat în acesta în mod surprinzător sub uh, presiunea rusească după sancțiunile ONU au înființat o nouă bancă multilaterală de dezvoltare care ar urma să înlocuiască FMI-ul și Banca Mondială pentru țările BRIC sau să vină ca supliment. Există planuri similare, MICTA, o bancă de dezvoltare internațională pe care sunt o înființați pentru a urma exemplul BRIC din ultimele 18 luni? Deci două întrebări la care îi rog uh, pe domnii și doamna ambasador să răspundă. mulțumesc domnul San sau doamna Sanes. Oui, păi, uh, merci, merci Mulțumesc, domnule președinte. Consider că e o inițiativă extrem de interesantă și că există diverse țări care au decis să se grupeze ca să contribuie la chestiunea guvernanței mondiale și a rezolvării problemelor. Mi se pare ceva bun ceea ce reprezintă și eșecul altor forme de organizare care există, cum ar fi G20, și vedem că în acest cerc rezolvarea conflictelor mm, bate pasul pe loc, din păcate. Se pune problema cu țările BRIC, poate ambasadorii sau doamna reprezentant o să ne spună ceva. BRIC-ul sau fără Rusia va exista o apropiere între BIC, BRIC și MICTA? E o întrebare Mă bucur, după cum a spus reprezentanta Turciei, <clears throat> că se va ține primul uh, summit mondial al uh, acțiunilor umanitare care se va ține în Turcia, un lucru foarte bun. Poate acum, într-o strategie globală, să se regândească ce ar trebui să fie ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare în anii următori. Și, în fine, aș vrea să revin la problema refugiaților și a Siriei. Înțelegem cât de mari sunt problemele cu care se confruntă în prezent Turcia și nu e singura țară, dar ea primește numărul cel mai mare de refugiați. Vedem că la MICTA sunt țări și mă gândesc la Australia cu poziții diferite cu la migranți și refugiați. Eu consider în ce mă privește că toate țările dezvoltate ar trebui <clears throat> să primească un număr de sirieni, de refugiați din sine și această solidaritate trebuie să fie nu doar pentru Uniunea Europeană, ci pentru toate țările dezvoltate și mă gândesc în special la Australia, și în același timp, în încheiere, vreau să spun că desigur că știm că degeaba mărim <clears throat> ajutorul umanitar și dăm mai mulți bani, ce necesar este să se rezolve conflictul în sine și toate acestea nu se pot face fără soluții politice, diplomatice, poate chiar militare, dar în orice caz, pentru soluția politică, toate puterile regionale, inclusiv Rusia și Iranul și, evident, Turcia, trebuie să fie în măsură să stea la aceeași masă ca să schițeze împreună cu Uniunea Europeană o <clears throat> perspectivă de soluționare politică. Mulțumesc. Uh, Mr. Büchner. Domnul Büchner. Vielen Dank für das Wort. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Am ascultat cu mare plăcere intervențiile anterioare și mă pot alătura cu mare plăcere antevorbitoarei mele. Mă bucură faptul că doriți să faceți ceva pentru refugiați și pentru a combate sărăcia. Și aș dori să știu care sunt uh, pașii concreți uh, preconizați în acest sens. Și apoi, cred că grupul dumneavoastră dorește să obțină o influență mai mare în cadrul ONU. Care considerați că sunt reformele necesare a Organizației Națiunilor Unite care să permită o asemenea influență mai mare? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Milan Mon. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și le mulțumesc și ambasadorilor țărilor MICTA pentru faptul că ne-au informat cu privire la această inițiativă. Trebuie să recunosc cu modestie faptul că îmi lipsa informații despre Micta. Dar iată, trăim într-o lume multipolară, sunt din ce în ce mai multe țări care fac schimb de experiență. Și dacă sunt uh, țări democratice, care se identifică cu valorile universale ale ONU, cu atât mai bine. Și e bine și că au uh, orientare economică către economia de piață, dar eu am câteva întrebări cam pe aceeași linie cu deputatul Tana. În ce grad sunteți uh, organizați? Doriți să vă organizați un secretariat? Eu am impresia că sunteți departe de acest pas, dar totuși vreau să-mi spuneți dumneavoastră în ce etapă sunteți și apoi aș mai dori să-mi spuneți ce grad de coordonare aveți, mai ales în New York, alături de ONU? Aveți un fel de a vă coordona acolo alături de adunarea generală a ONU. Vă mulțumesc. Pidideus. Mulțumim, domnule Pidideus. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Mai întâi aș vrea să le mulțumesc ambasadorilor care au venit în această după amiază și care ne-au dat informații în legătură cu această inițiativă interesantă. Aș vrea să mă concentrez pe modul în care vreți să vă ocupați de problema terorismului. Știm că sunt diverse forme de terorism și țările se confruntă cu diverse forme și au diverse metode de a-l combate. Și planurile ONU, planuri la NATO, planuri ale Uniunii Europene și având în vedere faptul că acest grup de țări ne-a din țări cu mari diferențe și că atitudine diferă. Ce planuri aveți pentru a coopera în acest sens? Mulțumesc. I don't think I... Nu. Cred că mai văd alte solicitări din partea colegilor să contribuie la schimbul de vederi. Poate că acum e momentul potrivit să dau din nou cuvântul oaspeților noștri să facă comentarii, să răspundă la întrebările care le-au fost puse. Doamna Nicola Gordon Smith, dacă dorește să răspundă. Thank you very much. I'd be happy to respond. Vă mulțumesc. Cu mare plăcere. Sper că și colegii mei vor contribui cu propriile răspunsuri în legătură cu unele întrebări. Nu intenționăm să creăm în acest moment un secretariat pentru MICTA. Vom continua aranjamentele existente și anume uh, fiecarei uh, țări îi va veni uh, rândul să preia rolul de a coordona acest grup timp de un an. Deci este un răspuns foarte clar din acest punct de vedere. Nu vom crea un secretariat acum. Cred că ar trebui să precizez că MICTA nu este un bloc. Nu ne reunim uh, pentru a ne stabili poziția înaintea unor uh, întâlniri internaționale importante, cum ar fi G20 sau alte asemenea ocazii, ci să, prom, să ne asumăm o poziție pe care o promovăm apoi pe plan uh, mai larg. Aceasta este modalitatea de a funcționa în acest uh, moment și vom monitoriza, desigur, situația, să vedem cum vor evolua lucrurile pe măsură ce vom uh, coopera mai mult. Și din acest punct de vedere, cred că pot spune că nu planificăm să instituim o nouă bancă de dezvoltare Există forme de colaborare din acest punct de vedere, dar nu intenționăm să instituim în acest moment o nouă bancă internațională dedicată dezvoltării. Sar puțin de la o întrebare la alta, în ceea ce privește terorismul. Într-adevăr, aveți dreptate, există amenințări diferită cu care statele grupului MICTA se confruntă în mod diferit și diversitatea uh, țărilor noastre aduce cu sine o perspectivă diferită față de amenințarea teroristă. Australia va găzdui o întâlnire a experților uh, antitero, uh, vom discuta finanțarea acțiunilor teroriste, în anul 2016, considerăm că există nevoie de o abordare coordonată pentru a sprijini discuțiile care se poartă la ONU, pentru a sprijini rezoluțiile adoptate de ONU privind combaterea terorismului, pentru a combate problema combatanților străini și a tăia sursele de finanțare a terorismului intenționăm să sprijinim schimbul de bune practici, să sprijinim uh, schimbul de informații, să discutăm modul în care fiecare stat al grupului MICTA da, dorește să, să își oferă sprijinul pentru punerea în aplicare a rezoluțiilor ONU. În ceea ce privește securitatea uh, globală, considerăm că MICTA poate avea un rol deosebit de constructiv când se discută viitoare posibile operațiuni de menținere a păcii. Și dacă îmi permiteți, aș dori să vă dau câteva detalii referitoare la abordarea noastră față de refugiați. Și este vorba mai degrabă de perspectiva de abordare a Australiei, nu de uh, abordarea MICTA. Uh, Uh, de curând am anunțat că vom primi 12.000 uh, de noi refugiați din Siria și am promis furnizarea 44 de milioane de dolari uh, organizațiilor internaționale și statelor din regiunea respectivă cu scopul de a ajuta pe cei care Uh, și-au părăsit uh, domiciliile din uh, Siria. Și dacă îmi permiteți, domnule vicepreședinte, aș da cuvântul colegilor mei pentru alte răspunsuri. Vă mulțumesc, domnule ambasador Camacho. Vă dau dumneavoastră cuvântul. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș dori să mulțumesc și pentru aceste întrebări. Am câteva comentarii. În primul rând, dimensiunea instituționalizării grupului MICTA. În primul rând, nu trebuie să uităm că este o grupare foarte tânără de state care a apărut doar în urmă cu 2 ani și de atunci, din punctul de vedere al procesului instituționalizării, acesta a încercat să asigure o comunicare adecvată și constantă între cei cinci membri pentru a atinge obiective diferite. Până acum, uh, am organizat cel puțin 3-4 reuniuni ale ministrilor de externe și apoi reuniunea SOM creată, instituită pe parcursul uh, președinției uh, Coreei. Deci nu ne gândim la crearea unui mecanism rigid, birocratic, ci mai degrabă unul de natură flexibilă care să permită o comunicare mai flexibilă, mai rodnică, o, co- o coordonare mai bună între noi. Drept urmare, nu cred că există această idee. Eu personal nu cred că se va încerca instituirea un, unei instituții cum ar fi uh, o bancă internațională pentru dezvoltare. Și ajung la întrebarea legată de BRIC. Uh, nu ne dorim să fim comparați cu statele BRIC. Nu considerăm că este nevoie de această comparație pentru că pentru grupul MICTA valorile reprezentate de el sunt foarte clare guvernanță uh, globală, considerăm că suntem o forță a binelui și considerăm că avem influența atât pe plan individual cât și pe plan comun să contribuim la o adevărată schimbare a eforturilor globale. În ceea ce privește Organizația Națiunilor Unite și uh, elementele multilaterale, Până acum am reușit să ne să, ca delegațiile mici să se coordoneze foarte bine, în mod regulat, atât la New York cât și la Geneva, cât și la Viena. De asemenea, această coordonare și cooperare devine tot mai importantă și în orașe cum este Bruxelles, tocmai pentru că înțelegem că Uniunea Europeană este un partener natural și important pentru fiecare dintre noi, dar și pentru întregul grup. Când vine vorba de Mexic, toate aceste teme, teme cum ar fi schimbările climatice, conferința părților uh, din acest an, au o importanță deosebită, însă le privim în contextul provocărilor globale și toate statele din grupul MICTA uh, discută strâns între ele și încearcă să ajungă la un angajament uh, obligatoriu la conferința de la Paris și vom demara discutarea unor teme cum ar fi și comerțul cu arme pe plan global în viitorul apropiat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador An. Da, dacă îmi permite și mie câteva comentarii. Dacă urmează să creăm un secretariat al organizației noastre, Cred că răspunsul este suficient de clar până acum. Până în acest moment, țara care avea rolul de coordonator a dispus de un uh, secretariat uh, ad hoc până în luna august. Uh, Corea a funcționat ca un secretariat ad hoc, rol care este preluat acum pentru următorul an de Australia. În ceea ce privește Banca pentru Dezvoltare, știți că statele BRICS au discutat despre instituirea unei asemenea uh, uh, bănci și recent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

Okay. Maybe we Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back after the... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine ați revenit după pauză. Cum trecem la următorul punct de pe de, de, de zi, punctul numărul 5, audiere publică, strategia Uniunii Europene cu privire la Irin, Iran în urma încheierii acordului nuclear. Stimați colegi, bine ați venit la audierea noastră. Această audiere vine în, urm- în sprijinul raportului din proprie inițiativă colegului nostru pe tema acordului nuclear. Ieri a fost ziua adoptării acordului, ziua în care Iranul a început să pună în aplicare angajamentele pe care și le-a luat în cadrul acestui acord. Este un punct important în etapa, în uh, procesul de consolidare a încrederii între cele două părți. Agenția Atomică Internațională va asigura monitorizarea și verificarea faptului că Iranul își respectă angajamentele. Tot ieri, Uniunea Europeană a adoptat cadrul legislativ pentru eliminarea tuturor sancțiunilor financiare, economice și nucleare asupra Iranului. Acest cadru legislativ va intra în vigoare în ziua punerii în aplicare, adică ziua în care Agenția Atomică Internațională confirmă faptul că Iranul a pus în aplicare angajamentele sale. Stimați colegi, Acordul la care s-a ajuns pe 14 iulie, în ciuda limitărilor sale, este un pas important înainte, după 12 ani de negocieri eșuate și fără și, și foarte frustrante. Este un pas important înainte care demonstrează faptul că diplomația este un instrument crucial pentru a face față problemelor mondiale. Acest lucru este relevant mai ales în această perioadă în care consensul la Consiliul de Securitate al ONU pare o himeră. Acest acord este un succes cu atât mai mult cu cât uh, au participat uh, și reprezentanți din Consiliul de Securitate. Uniunea Europeană întotdeauna, întotdeauna va miza pe diplomație. Noi am aflat la masele negocieri, la Viena. Acordul la care s-a ajuns în Viena limitează ambițiile nucleare ale Iranului în schimbul ridicării unor sancțiuni diplomatice și economice. Aceste sancțiuni vor fi ridicate, dar pot fi uh, uh, repuse în practică în cazul încălcării angajamentelor. Sunt permise exporturile iraniene de petrol. Băncile iraniene vor avea acces la economia mondială și la sistemul financiar internațional, inclusiv la sistemul SWIFT. Iranul va putea să recupereze 100 de miliarde de dolari în uh, active înghețate. Acordul reprezintă cel mai mare efort pentru a consolida încrederea reciprocă și apropierea de la Revoluția Islamică din 1979 încoace. Ne aflăm aici pentru a discuta astăzi implicațiile politice și geopolitice ale acestui acord. Se va schimba situația în mod drastic în Orientul Mijlociu. După acest prim acord, sperăm că vor mai veni multe alte acorduri esențiale pentru stabilitatea din regiune. Acest lucru însă nu se va întâmpla cât ai clipi din ochi. Avem însă o ușă deschisă către această posibilitate se va ajunge oare la, o, la un sfârșit al disensiunilor dintre secte în acea zonă? Își va folosi Iranul influența ca să se ajungă la o concluzie a conflictului sirian și la stabilizarea situației în Liban? Anumite țări au, sunt îngrijorate, Arabia Saudită și Israelul, și noi trebuie să ne asigurăm că aceste îngrijorări sunt um, înlăturate. Iranul va putea să folosească cele 100 de miliarde de dolari ca să încurajeze terorismul în regiune, dar trebuie să privim chestiunile și din perspectivă. Cheltuielile Iranului au fost de 15 miliarde de euro în 2014. Iată, sunt câteva chestiuni pe care am dorit să le dezbatem astăzi cu experții noștri. Și acum să trecem la experți. Vom începe cu Eli Gheranmaie de la Consiliul European pentru Afaceri Externe, domnul Rusbeh Parsi, director de la Centrul de Cercetare European pentru Iran și Cornelius Adebar, asociat de cercetare de la Carnegie Endowment pentru for International Peace din Washington, D.C. prin videoconferință. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Eli Geranmaier. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru oportunitatea de a contribui la această dezbatere. După cum ați spus, faza de adoptare a fost ieri. Reprezentanții Iranului și instituțiile europene se află în Viena ca să discute pe această temă. Există diverse domenii unde cooperarea dintre Europa și Iran ar putea fi dezbătută, de la chestiuni mai simple la chestiuni mai uh, dificile, dar eu am să mă concentrez pe rolul Europei în procesul de eliminare a problemelor diplomatice cu Iranul. Știm cu toții că în zona respectivă a lumii există foarte multe probleme la ora actuală, dar eu acum ar trebui să spun de ce are Europa un avantaj și de ce este nevoie ca Europa să ia acțiune. Aș trebui să mă concentrez pe câteva domenii specifice pe care ar putea să concentreze europenii în eforturile vis-a-vis -vis de Iran. În primul rând, nevoia Europei de a se concentra pe o nouă abordare asupra Orientului Mijlociu și mai ales pe conflictele în care este implicat Iranul. Motivul este costurile din ce în ce mai crescute. Al doilea lucru pe care doresc să mă concentrez este dezintegrarea practic care se înregistrează în acea zonă, mai ales în anul acesta. Apoi, avem fluxuri foarte mari de refugiați și de migranți și acesta este doar vârf, vârful icebergului. Contagiunea este foarte probabilă dacă nu se face nimic. În al treilea rând, avem și creșterea um, statului islamic sau Daesh, cum este denumit de statele din zonă. Se pare că actorii vestici nu acționează suficient ca să constrângă acest, ca să restrângă acest risc. De asemenea, au avut loc diverse întâlniri pe această temă de la Paris la Copenhaga și în alte locuri. Ce demonstrează toate aceste lucruri este faptul că europenii nu beneficiază de luxul uh, apropierii fizice, geografice de zona respectivă. În Orientul Mijlociu există o problemă care creșterii în ce în ce mai mult și este evident faptul că avem nevoie de o abordare nouă, urgent, vis-a-vis -vis de zona Orientului Mijlocii, Mijlociu. Politica actuală nu a folosit la rezolvarea problemelor. Am avut uh, un foarte mare, mare impuls după, după negocierile de la Viena și Europa trebuie să folosească de acest impuls. Odată ce a fost anunțat, anunțat acordul către înaltă reprezentant Federica Mogherini, am constatat că s-a deschis un nou capitol pentru relațiile dintre Europa și Iran. Ea a spus că este un capitol al speranței. Reprezentantul Iranului a spus că acest acord nu este un plafon, ci doar un început pentru cooperarea dintre Iran și comunitatea internațională și se indică foarte clar faptul că, în ciuda faptului că s-a ajuns la un sfârșit organic în aceste negocieri privind uh, problema nucleară, totuși mai sunt multe alte capitole pe, tema că, pe marginea cărora se poate discuta. Câțiva miniștri UE au vizitat Iranul și, din nefericire, nu au dorit să viziteze Teheranul până când nu s-au terminat uh, negocierile. S-a redeschis ambasada Regatului Unit și acest lucru indică faptul că începe un nou capitol, într-adevăr, în ciuda felului în care vor continua să evolueze relațiile cu Iranul. Toate acest lucru ne arată faptul că politica externă a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Iran trece printr-o schimbare, deci nu se mai concentrează pe izolare, ci pe cooperare, penalizarea acelor capitole pe care se poate înregistra o cooperare. Dacă considerăm că Iranul este sursa multor conflicte din Orientul Mijlociu, atunci el trebuie să facă parte și din um, rezolvarea acestor conflicte. Izolând Iranul, practic, ne-am, uh, ne eliminat câteva din posibilitățile de a rezolva problema. Trebuie să dăm dovadă de o dorință de a ne concentra mai mult pe Iran decât Statele Unite. Platforma E3 plus 3 reprezintă o platformă foarte prolifică pentru uh, a relația cu Iranul, însă aceasta nu va mai exista, având în vedere că s-au terminat negocierile și nu se știe cum va cum se va poziționa Uniunea Europeană față de Iran pe viitor. Președintele Obama, în timpul verii, s-a confruntat cu o rezistență din partea, deci în SUA, vis-a-vis -vis de negocierile cu Iranul s-au pus niște linii roșii foarte clare vis-a-vis -vis de mm, relațiile directe între SUA și Iran. De aceea cred că Uniunea Europeană are oportunitate aici, o portiță, ca să deschidă relațiile cu Iranul. Trebuie să existe un dialog cu Iranul. Și deși există uh, părți pozitive și părți negative din acest dialog, măcar Europa are experiență în acest dialog. Europa are nevoie de structurile politice și logistice necesare ca să discute cu Iranul pe diverse domenii. Trebuie să salutăm noul grup de lucru privind Iranul care a fost creat în acest sens. Mai sunt câteva aspecte. Ce ar fi util și ce ar fi crucial în dezbaterea noastră cu Iranul? reconcilierea dintre Arabia Saudită și Iran. Pentru început, un cel mai realist, atenuarea tensiunilor dintre acești doi rivali și prevenirea extinderii acestor violențe din Siria, în Yemen și în Liban. Libanul este într-o situație foarte delicată la ora actuală. Avem nevoie de un angajament formal în acest sens. doresc să cooperăm intens atât cu Arabia Saudită cât și cu Iranul. Și nu doar cu cooperarea înaltului reprezentant, ci și cu cooperarea E3. În al doilea rând, recomand să ne concentrăm și pe problema Siriei în dialogul cu Iranul. Trebuie să creăm un fel de platformă în care actorii regionali Turcia, Iranul și Arabia Saudită pot să discute cu puteri mondiale, Rusia, Uniunea Europeană și uh, Statele Unite, ca să înregistreze progrese. De asemenea, trebuie să recunoaștem faptul că Iranul are o miză mult prea mare în Siria la ora actuală ca să se retragă. Și implicarea Rusiei în ultimele săptămâni dovedește acest lucru. Uniunea Europeană trebuie să recunoască faptul că președintele Assad poate fi influențat. Pot să fie create coridoare pentru refugiați, și pentru rezolvarea tuturor acestor probleme trebuie să cooptăm și Iranul, nu doar în procesul de la Geneva, ci și în alte, alte procese liderate de către UE. Un al treilea domeniu pe care trebuie să ne concentrăm este ISIS. V-ați întrebat în introducere, v-ați întrebat în introducere dacă Iranul va contribui la lupta împotriva ISIS. Corespondenții noștri iranieni se vor întreba și același lucru. Uh, Uniunea Europeană și Vestul vor putea să coopereze în vederea luptei împotriva ISIS-ului. Este nevoie de o mai mare coordonare între cele două părți pentru a atinge acest scop comun. a au crescut um, problemele între Iran și Vest în ceea ce privește schimburile de informații, din motive evidente, dar să analizăm și situația Afganistanului. Și acolo am avut o situație asemănătoare, domnul Mohani, negocierile, și părțile au putut să coopereze în schimbul de informații ca să lupte împotriva talibanilor. având în vedere acțiunile miliției Shia din Irak, s-ar putea ca ISIS să registreze succese. Totuși, Iranul dă dovadă de o mai, un, o mai mare angajament în lupta împotriva ISIS-ului. Trebuie să vedem cum putem coopera mai strâns împotriva ISIS și trebuie să vedem cum putem crește reprezentarea sunii în Bagdad. Sau cel puțin să vedem cum putem uh, face în așa fel încât miliția și ea și sunii să coopereze. De asemenea, și Hezbollah în Israel este o mare problemă. Am încercat să-i excludem din dezbaterile vis-a-vis -vis de problema aceasta, însă cooperarea Iranului cu Hezbollahul a crescut și cele două părți sunt foarte implicate în zona la ora actuală. Nu cred că putem uh, desconsidera cooperarea între cele două părți, între Iran și Hezbollah, cu tot mai puțin în domeniul militar. În ceea ce privește stabilitatea Libanului, cele două au un rol important, mai ales în vederea alegerilor prezidențiale iminente. Am putea începe dezbaterea vis-a-vis -vis de Iran și Hezbollah și în ceea ce privește menținerea stabilității interne în Liban. De asemenea, se pune problema unor schimburi cu Israelul, de exemplu în ceea ce privește înălțimile Golan. Dorim să încurajăm Iranul și Hezbollahul să își limiteze incursiunile. În concluzie, eu aș dori să spun că relația Uniunii Europene cu Iranul ar trebui să se bazeze pe schimburi și pe cooperare în diverse domenii. Trebuie să încurajăm cooperarea soft în domenii unde se poate înregistra colaborare cu ușurință, dar nu trebuie să fim timizi cu privire la alte chestiuni mai, mai critice, mai fundamentale în ceea ce privește securitatea în Orientul Mijlociu. Mulțumesc. Acum, domnul doctor Fasi, o să aibă cuvântul. Mulțumesc pentru invitația de a vorbi despre acest subiect important și de actualitate. O să încerc să mă bazez pe unul dintre lucrurile spuse de <clears throat> antevorbitoare și aspectele interne ale acestor revoluții, mai ales acordul și ce înseamnă pentru interiorul Iranului. Încă în primăvara acestui an era foarte clar din <clears throat> discuțiile din Iran, din surse publice și din spatele scenelor, că Parlamentul va juca un rol în uh, recunoașterea și oarecum și în acceptarea acestui acord nuclear dar era de asemenea clar că pentru mulți va fi doar un rol <clears throat> de consiliere, nu va putea Parlamentul să oprească acest acord. În acea etapă era doar un acord teoretic, nu fusese semnat și nici încheiat. Ce am văzut în ultimele câteva săptămâni sunt consecințele acelor semnale <clears throat> din cursul primăverii. Și anume, Parlamentul iranian a discutat Au fost discuții animate, aprinse, amănunțite. Au existat uh, critici și s-au opus rezistența ca și în Congresul American, dar până la urmă a fost recunoscut ca ținând de domeniul realității. Ce rămâne acum e mai mult o acceptare formală și ratificare a conținutului, care o să aibă loc într-o altă instituție după toate probabilitățile Consiliului Național Suprem de Securitate. Faptul că s-a semnat acordul nu înseamnă că e realitate. Există două dimensiuni pentru a deveni realitate. Una, ca toate părțile să-și onoreze angajamentele precizate în acord. Celălalt aspect care o să-i da longevitate politică pentru a deveni real, cum se va aplica, <clears throat> ce dividende va primi ce grup de la participarea uh, pentru <clears throat> faptul că s-a ajuns această fază. Și aici va fi acea luptă internă în Iran, când e vorba de alegerile parlamentare din februarie anul viitor, alegerile pentru Consiliul Experților care îl aleg pe liderul suprem. Acele alegeri <clears throat> sunt acum uh, deschise, vedem diverse uh, partide sau participanți de diverse părți ale baricadei care încearcă fie să <clears throat> profite de faptul că s-a semnat acordul, fie să îl prezintă ca un eșec pentru a îi împiedica pe adversari să profite de pământul lui. În acest sens putem spune că rezultatele vor continua să se vadă în politica internă și, într-un fel, acesta e aspectul relevant pentru implicarea europeană și relația cu Iranul dincolo de detaliile acordului nuclear Qatar și faptul, desigur, că <clears throat> principalul partener economic și interlocutor din vest dinainte de regimul de sancțiuni a fost Uniunea Europeană. Iar uh, direcția în care se vor îndrepta și unde sau către cine vor privi pentru o creștere substanțială nu doar a comerțului, ci și dialogul uh, în general și cooperarea va fi Uniunea Europeană. Aceasta e o oportunitate, dar și o responsabilitate, pentru că dacă nu există niște câștiguri pe fond în îmbunătățirea situației economiei iraniene. Multe dintre argumentele din lupta internă din Iran pentru a sprijini acest efort o să se prăbușească și nu o să mai fie posibil ca guvernul și președintele să profite de această victorie diplomatică pentru a continua cu alte elemente pe platforma cu care a câștigat alegerile, care includ o desecuritizare a atmosferei din societate, elemente la fel de importante pentru alegătorii din Iran. <clears throat> Mi s-a cerut să discut și cum ar arăta această cooperare dintre Iran și Uniunea Europeană și e important să există niște elemente cheie pe care să le ținem minte. 1. Trebuie să fie un dialog strategic. În al doilea rând, Trebuie să fie un dialog structurat, adică nu poate să fie ceva izolat o singură dată la un punct și o dată la altceva. Trebuie să fie nu un meniu a la carte, pentru că asta nu va aduce reușita pentru ambele părți care vor o implicare și o conlucrare mai mare pe care să se bazeze. Deci, ne interesează ceva pentru care e nevoie de o mai mare coordonare și, după cum am menționat și antevorbitoare, o mai mare acceptare realistă a ce sau cum va arăta și nu cum ne-am dorit să arate. Și o capacitate în afara Iranului de a înțelege că, deși Iranul se implică în activități care nouă ni se par de condamnat sau care sunt împotriva intereselor noastre, cu toate acestea e un actor de neevitat dacă vrem să rezolvăm una dintre chestiunile cele mai presante din regiune. Nu va fi neapărat uh, un prieten în viitorul apropiat, dar va fi un partener potențial. Și nu putem vedea ce fel de partener decât dacă ne implicăm într-o relație cu Uniunea, ce cred că, indiferent ce dialog intenționează Uniunea Europeană să aibă cu Iranul, trebuie să fie ceva care să treacă de întâlnirile la nivel înalt între diversi politicieni să devină ceva cu caracter mai tehnic, elementele esențiale ale angajamentului și cooperării în dialogul respectiv. E ceva foarte important pentru a deveni ceva cu adevărat real și nu doar un teanc de memorandumuri și alte documente care nu duc la nimic. Și e important nu doar din cauza importanței fondului problemelor, ci și pentru că diversele <clears throat> dimensiuni sau părți politice să arate um, electoratului, partidele politice, susținătorilor și detractorilor în același timp că există și avantaje și riscuri. În ce privește aspectele regionale ale consecințelor, în ce măsură acest acord o să aibă un impact asupra crizelor regionale? diverse variații pe care le-am văzut. Aș fi de acord din nou cu Eli, dar aș adăuga și că e important să ne aducem aminte că Iranul are propriile valori de risc, propriile interese strategice și acordul ca tare nu le va schimba. În schimb, ce ne permite acordul este să avem o conversație la nivel de adulți în legătură cu fondul problemelor asupra cărora putem cădea de acord și problemele asupra cărora nu putem cădea de acord. E o conversație absolut necesară și care a lipsit, dar dacă vrem să se facă progrese în Siria și Irak, sunt esențiale. Acestea nu vor schimba neapărat fundamental poziția Iranului și nici poziția noastră, dar va permite ambelor părți să ajungă la unele <clears throat> chestiuni, să fie de acord cu unele și să nu fie de acord cu celelalte. Cât de departe poate să meargă acest acord? care este potențialul său de plin. E o mare diferență între relația cu SUA și relația Iranului cu Uniunea Europeană. Evident, după cum a fost clar din diversele declarații ale liderului suprem, există mari ezitări și reticență să aibă orice care pare o relație obișnuită cu SUA. O parte e doar zgomot de fond pentru alegătorii din Iran. Asta nu reflectă neapărat ce se va întâmpla dacă se aduce în discuție această chestiune. Cu toate acestea înseamnă că nu se grăbesc și că liderul suprem vrea să dețină controlul uh, de plin asupra procesului ca să nu <clears throat> devină sau să nu ajungă pe un teren alunecos care să ducă la anxietate printre cei care apără linia dură a Republicii Islamice și poziția lor față de sus. Desigur, Uniunea Europeană nu se confruntă cu probleme asemănătoare. Iranul și Uniunea Europeană au avut o relație destul de bună și destul de prosperă. Întrebarea care se pune acum, în ce măsură se poate reîncălzi relația. Și având în vedere că în ultimii 10 ani s-a schimbat mult și la noi lucrurile, dar și la ei, modul sau cum arată economia, cine conduce, ce domenii de cooperare pot să devină realitate. Acestea fiind spuse, Uniunea Europeană are un potențial foarte bun ca din nou să devină <clears throat> cel mai important partener comercial și interlocutor politic al Iranului, dacă ambele părți uh, joacă bine, să existe acest gen de negocieri și dialog și nu doar o parte să, încearcă, să încerce să dicteze sau să susțină că poziția ei nu poate suferi modificări și că sunt suficiente linii dure pentru a <clears throat> distruge orice discuție. Și în acest sens, Siria este un subiect esențial unde ambele părți, din niciun motiv întemeiat, după părerea mea, au venit cu tot felul de linii roșii și condiții prealabile care au împiedicat o negociere și o discuție serioasă, mai degrabă decât să ajute să se ajungă la o soluție. Vă mulțumesc. Thank you. Uh... Președintele, mulțumesc. A treia contribuție va fi din partea unui uh, domn de la Washington. Domnul Bar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și distinșilor membri ai Comisiei de Afaceri Externe. Vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi astăzi. Scuze că se poate face doar printr-o legătură video. Scuze pentru membrii delegației Iranului cărora m-am adresat recent asemănător și pentru colegii cu care nu îi văd astăzi. Nu că mi-ar plăcea să călătoresc la Bruxelles, o să ajung acolo în mai puțin de o lună, dar de data asta n-am fost în măsură să ajung în persoană acolo. E un moment foarte potrivit pentru această audiere, după cum au spus antevorbitorii. Doream să mai adaug un element de săptămâna trecută, care e mai puțin favorabil decât uh, adoptarea. Și ce s-a întâmplat la Viena a fost un test cu o rachetă balistică făcut de armata iraniană, care subliniază faptul că entuziasmul general legat de acord și entuziasmul justificat că există acest acord sunt schimbări care nu o să aibă loc, la care s-au referit și antevorbitorii politicile regionale ale Iranului vor continua și nu e nicio coincidență că această uh, testare a rachetei s-a întâmplat în săptămâna în care Parlamentul a adoptat acordul respectiv. Asta ține de ce s-a spus, uh, ce a spus domnul uh, Parsi despre dinamica internă. În prezentarea mea aș vrea să fac două avertismente legate de cooperarea regională. Înainte de a intra în amănuntele aceste va putea face între Uniunea Europeană și Iran. Aceste avertismente se referă la elanul sau consecințele acordului care a putea duce la o cooperare regională și, al doilea, punctele de vedere din Iran la care s-a referit și domnul Parsi. Mai întâi, în legătură cu cooperarea regională. Nu e nimic în acord care să spună că urmează să fie o cooperare regională. Acordul în sine nu se referă decât la dosarul nuclear. E un mare progres pentru diplomația nucleară, desigur, dar nu înseamnă o reabilitare de plină a Iranului începând cu ziua în care se aplică acordul. În același timp, E3 plus 3 a fost un format uh, foarte bun de negociat, dar nu e o formulă miraculoasă pentru alte crize sau alte presiuni. Și uh, am văzut că s-au menționat și Arabia Saudită și Israelul și alte țări de acolo. Diverse țări din regiune sunt foarte neliniștite în legătură cu perspectiva normalizării relațiilor cu Iranul. În acest sens, acordul în sine nu spune nici uh, ad literam nici prin implicații nu prescrie cooperarea regională sau modul în care ar trebui să aibă loc acesta. În același timp, dacă ne uităm la modul în care trebuie pus în aplicare acordul în anii următori, e evident că cooperarea regională trebuie să facă parte integrantă din el. Nu se poate privi doar implementarea strictă a acordului, care e necesară, fără a vedea și implicațiile regionale. Deci, pe lângă a privi imaginea non-proliferării mai largă pentru a crea un mediu favorabil pentru acest acord, trebuie să promovăm cooperarea regională pe linia la care s-au referit antevorbitorii. În acest sens, acordul în sine, planul comun de acțiune cuprinzător, nu prevede o cooperare regională și cere o cooperare regională și la asta trebuie să se refere strategia Uniunii Europene. Acesta era primul avertisment legat de acord. Al doilea avertisment la imaginea văzută din Iran. Rusbe s-a referit la alegerile care o să aibă loc peste câteva luni și nevoia ca liderul suprem Khamenei să <clears throat> realizeze un echilibru între fracțiunile sau facțiunile interne în legătură cu urmările acordului și medierea acestora. Mulți ați auzit dezbaterea aprinsă din SUA în legătură cu acordul. Dezbaterea din Iran a fost la fel de aprinsă. Există grupuri foarte clare care nu doresc obligații internaționale și contestă acordul în baza potențialului de apropiere față de SUA. Orice cedare sau predare, cum a fost percepută în ce privește programul nuclear. Deci, acordul, în ciuda mulțimilor pe care poate le-ați văzut la jumătatea lui iulie, fericită pe străzile din Teheran, acordul nu e ceva ușor de prezentat și de acceptat în Iran. De aici decurge faptul că, ca o consecință în ciuda faptului că s-a semnat acordul și va începe implementarea, va exista poate o reacție negativă și în SUA și în Iran, în sensul că din cauza compromisului la care s-a ajuns cu <clears throat> cealaltă parte, <clears throat> cei care sprijină linia dură vor trebui să fie oarecum liniștiți, să primească ceva la schimb pentru implementarea acestui compromis. Aici, în SUA, după cum știți, e vorba despre o nouă posibilă legislație legată de sancțiuni, de trimiterea de arme unor actori din regiune, țările din Consiliul de Cooperare al Golfului sau din Israel, iar în Iran e vorba de expunerea regională, conflictul din Siria, menționat de mai multe ori, evaluarea de amenințare din partea Iranului nu s-a schimbat doar din cauza acordului, grupurile dure vor dori ceva la schimb pentru că acceptă sau încuvințează acordul. Al treilea punct în acest sens, legat de al doilea avertisment, faptul că e adevărat că europenii sunt priviți favorabil în Iran <clears throat> și în același timp nu sunt doar unul dintre actori pentru ei. Negocierile au demonstrat că era nevoie ca Iranul să discute bilateral cu SUA, uneori aceste discuții bilaterale amenințau să submineze agenda multinațională și a fost important ca Uniunea Europeană să rămână implicată, dar poate e și un fel de schizofrenie de partea iraniană, adică trebuie să discute cu americanii la nivel înalt în ce privește respectabilitatea și în același timp discuția cu SUA e partea problemei, întrucât după cum s-a citat ceva din ce a spus Camenei, e interzis orice care trece dincolo de acordul nuclear. Deci că această cooperare astfel devine mai dificilă. Uniunea Europeană așadar e un partener binevenit, e considerat partener mai puțin important decât SUA, dar aș vrea să revin la cea parte a formulei de succes E3 plus 3, și anume că SUA și Uniunea Europeană au fost în strânsă cooperare și Uniunea Europeană și statele membre au rezistat oricărei tentații de a face acorduri separate cu acorduri, iar unitatea transatlantică, mai presus de orice, a fost aparată, ceea ce a ajutat și în relația cu China și Rusia, ceilalți parteneri de negociere să se ajungă la o înțelegere comună în legătură cu dosarul nuclear. Un lucru pe care Uniunea Europeană ar trebui să încerce să-l promoveze pe mai departe. Asta înseamnă că Uniunea Europeană cu siguranță ar trebui să aibă o strategie față de Iran și suntem gata să contribuim cu declarațiile noastre de astăzi, dar aceasta ar trebui să fie o strategie care să aibă <clears throat> elemente puternice relația UE-SUA, pentru că în cele din urmă UE <clears throat> nu ar putea să se implice în Iran separat. Trebuie să facă acest lucru cel puțin în contextul relației transatlantice, dacă nu și cu ceilalți parteneri de negociere. A treia remarcă se referă la posibilitățile pe care ar putea să le urmeze Uniunea Europeană mergând înainte. Or, ca o remarcă preliminară, din nou, acest acord reprezintă un succes al Uniunii Europene în domeniul securității, unul din puținele succesele Uniunii Europene Însă conceptul subiacent a fost o negociere multilaterală, un concept care poate funcționa pe termen lung și v-aș încuraja să vă gândiți mai mult la această perspectivă pe termen lung. Acest acord a fost gândit pentru a funcționa pe 10, 15, 20 de ani. Poate este un cadru la, este cadrul potrivit pentru a ne gândi la strategia de care avem nevoie pentru a ne implica în Iran, pentru că o implicare cuprinzătoare este un punct foarte al Uniunii Europene și nu atât de mult uh, dimensiunea care ține de securitate. Aș dori să mai amintesc pe scurt trei puncte din punctul de vedere al uh, conținutului acestei cooperări. Un punct se referă la securitatea maritimă în jurul Golfului Persic, apoi uh, Uh, elemente care țin de mediul înconjurător și, în al treilea rând, politica de securitate, însă nu gestionarea directă a conflictelor sau intervenții în cazuri de criză. Golful Persic și securitatea maritimă este o temă care se referă nu doar la Iran, dar la toate statele din jurul Golfului Persic. Um, uh, țările din țările care fac parte din Consiliul de Cooperare din uh, Golful Persic nu face parte Iranul. De fapt, această instituție a fost constituită pentru a fi o contrapondere la Iran și nu prea se pot face multe lucruri din acest punct de vedere. Însă, din perspectiva securității maritime, cred că ar exista posibilitatea cooperării plecând de la Convenția Internațională privind dreptul uh, o convenție care încă nu a fost semnată de Arabia Saudită sau de Iran, însă plecând de la această convenție s-ar putea redacta o cartă dedicată navigării în Golful Persic și în zona uh, respectivă, um, punându-se accentul pe combaterea pirateriei și demarându-se un proces multilateral care să permită încheierea unui acord pe această temă specifică. Din al doilea punct, mediul înconjurător, energiile regenerabile, gestionarea resurselor de apă sunt teme relevante nu doar pentru Iran, dar și pentru vecinii săi și cred că este posibilă o asemenea cooperare, așa cum ne indică discursul recent al ministrului de externe iranian Arif, și uh, Uniunea Europeană are o tradiție în promovarea acestui tip de cooperare în alte regiuni de pe planeta. Uh, cooperarea s-ar putea extinde și pentru monitorizarea uh, cutremurelor, o temă din nou importantă pentru Iran. Poate vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în urmă cu 10 ani cu asistența umanitară oferită de comunitatea internațională în urma cutremurului de la BAM. Și Uh, cred că această cooperare ar putea să fie intensificată. Al treilea aspect asupra căruia am avertizat se referă la un dialog uh, referitor la securitate. Cred că trebuie să formulăm un avertisment aici Um, soluționarea conflictului din Siria poate nu va ține de Uniunea Europeană, dar revenind la o strategie orientată pe termen uh, lung, uh, pot uh, aminti această idee a creării unui for regional la care să participe țările din Consiliul de Securitate a Golfului Persic, Iran, Arabia Saudită și alți actori regionali a fost uh, menționată în urmă cu 25 de ani cu ocazia discuțiilor de la Madrid despre conflictul din Orientul apropiat și Uniunea Europeană ar putea încerca să lucreze la această idee, desigur, în cooperare strânsă cu Statele Unite ale Americii, care trebuie să sprijină această idee ar trebui să fie percepută ca o idee mai degrabă europeană și nu una americană, pentru că ar fi prea toxică dacă ar veni din Statele Unite ale Americii, dar are nevoie chiar și în aceste condiții de sprijinul Statelor Unite ale Americii și ar trebui să se concentreze mai mult pe uh, pe regiune, pe regiunea Orientului apropiat în general și nu neapărat pe conflictul palestiniano-israelian Cam aceasta ar fi ideile mele pe scurt. Mă opresc aici. Aștept cu nerăbdare discuția pe care o vom avea cu ceilalți invitați. Mulțumesc, domnule Adebar. Și acum dăm uh, cuvântul uh, celor care doresc să intervină. Primul este domnul Howitt, uh, raportor care redactează raportul din propria inițiativă referitor la strategia Uniunii Europene după încheierea acordului nuclear cu Iranul. Însă, înainte să dau uh, cuvântul domnului Howitt, alături de noi este șeful unității de la Serviciul European de Acțiune Externă care se ocupă de Iran care sunt sigur că ne va sta la dispoziție pentru a ne răspunde întrebărilor legate de Serviciul European de Acțiune Externă. Domnule Howitt, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, invitațiilor, celor trei invitați uh, de astăzi. Cred că ne aflăm la începutul unui proces pe parcursul căruia vom uh, redacta acest raport din propria inițiativă în Parlamentul European, care să sperăm că va fi util la consolidarea relațiilor viitoare între Uniunea Europeană și Iran după acest acord. De la bun început, uh, trebuie spus că sancțiunile și neimplicarea în relații cu Iranul sunt, uh, au fost indezirabile de către toate părțile și cred că toată lumea își dorește să intensificăm relațiile între țările noastre și Iranul. Comisia noastră, președintele Uh, Comisia FET. Împreună cu mine am vizitat uh, Iranul înaintea încheierii acordului din uh, iulie în încercarea de a consolida încrederea reciprocă. Cred că vizita noastră a avut succes și dorim să intensificăm acest tip de cooperare, indiferent de dificultățile pe care le vom uh, întâmpina și din punctul de vedere al schimburilor comerciale, cred că trebuie să înțelegem că iranienii au considerat că regimul sancțiunilor a fost uh, unul uh, inechitabil, desigur este punctul lor de vedere, pe continentul nostru există opinii diferite, opinii diferite chiar și în Parlamentul European. Cu toate acestea, dacă vom reuși să restabilim uh, relațiile comerciale, și dacă Europa va redeveni cel mai important partener al Iranului din acest punct de vedere, cred că va fi un lucru bun, însă va trebui să încercăm să restabilim aceste relații respectându-se anumite standarde privind uh, care trebuie să fie respectate. Din punctul de vedere al raportului nostru, nu vom intra în detalii referitoare la punerea în aplicare a acordului nuclear, Cred că, din acest punct de vedere, Serviciul European de Acțiune Externă și autoritățile iraniene au un uh, rol de jucat. Raportul nostru se va concentra pe extinderea relațiilor între Uniunea Europeană și Iran, um, când vine vorba de mediul înconjurător, uh, relațiile academice, transport și așa mai departe. Și sunt de acord cu cele spuse vis-a-vis -vis de necesitatea unei uh, urmăriri, unei strategii pe termen, uh, pe termen lung. Și trebuie să fim realisti din punctul de vedere al așteptărilor pe care le avem de la Iran în urma acestui acord. Însă, după cum s-a afirmat deja, avem interese comune, combaterea terorismului, combaterea traficului de substanțe stupefiante și, domnule Adebar, ați făcut trei uh, propuneri specifice care mie mi s-au făcut uh, foarte interesante. Nu cred că uh, am timp să mă refer la toate în această dupămasă, însă mă voi reflecta pe marginea lor. Și apoi, dimensiunea regională. Cred că trebuie să profităm de această oportunitate pentru a discuta cu Iranul tema Yemenului, tema Libanului, tema Siriei, situația din Liban care se deteriorează și cred că avem posibilitatea de a demara acest uh, dialog. Uh, cu ocazia vizitei noastre din uh, Iran, am abordat această temă cu ministrul de externe Zarif și cu adjunctul său și cred că din punct de vedere structural avem posibilitatea de a purta aceste discuții, însă Trebuie să înțelegem uh, care este impactul ultimelor revoluții din uh, Siria asupra tran- uh, transformării în realitate a acestor uh, dorințe. Aș avea câteva întrebări cel, adresate celor trei invitați. Pe Eli aș dori să o întreb un lucru specific în legătură cu axa Teheran-Riad uh, de fiecare dată se sau discută foarte des despre rolul Uniunii uh, Europene, însă, din punctul de vedere al îmbunătățirii relațiilor între Teheran și Riyadh, care este plus valoarea care poate fi adusă de Europa pentru a îmbunătăți aceste relații? Domnule doctor Parsi, Argumentul dumneavoastră mi s-a părut foarte interesant, cel referitor la liniile roșii definită uh, definite în legătură cu situația din Siria și că lipsa progresului uh, se datorează uh, multor asemenea linii roșii deja stabilite de, ambe, de ambele părți. însă, în ceea ce privește Siria, aș dori să vă întreb ce am putea face pentru a renunța la câteva dintre aceste linii roșii și pentru a purta un dialog constructiv. Și domnule Adebar, care sunt dovezile de care dispuneți? V-ați referit la necesitatea de a discuta, de a ține cont de cei care critică acest acord atât în Iran cât și în Statele Unite ale Americii Uh, pentru că uneori a, a, s-a manifestat impresia că acest acord a fost criticat doar de către Congresul uh, American și că ar exista prea puține critici uh, din Iran. Și poate ne spuneți mai multe lucruri din perspectiva dumneavoastră vis-a-vis de criticile care se, sunt exprimate la acest acord atât în SUA cât și în Iran. Mulțumesc. Mulțumesc, mai există și alți uh, colegi care doresc să iau cuvântul, doamna Alio Mari. Intervenție fără microfon. Voilà. <laughs> Eh, Știm cu toții că Iranul este o țară mare care ar putea să joace un rol important în stabilitatea acestei regiuni și chiar dincolo, pe care de consecință. Cred că toată lumea știe și faptul că e un interlocutor dificil și strateg redutabil în materie de negociere. Și atunci pun uh, două întrebări. Prima, Aș vrea să știu, dincolo de interesele reciproce pe care le avem pentru o apropiere cu Iranul, să știm dacă în același timp avem și interese reale comune și pe termen îndelungat. Când spun interese reciproce pentru Iran este ridicarea embargoului în special, deci o anumită stabilizare economică și politică. Pentru noi sunt interese industriale, comerciale și deci economice interese comune. Raportorul s-a referit la lupta împotriva terorismului. E un lucru important, cu siguranță, dar e și ceva faptic. Poate oare să fie suficient să avem, pentru a avea relații durabile? A doua întrebare pe care o formulez și mi se pare esențială e cea legată de încredere încrederea reciprocă pe care o putem avea în materie nucleară, în special. Acum 10 ani au existat acorduri încheiate și ne-am dat seama că acestea nu au fost respectate. Și acordurile serveau în special Iranului pentru a continua să avanseze cu cercetările nucleare. Acesta cred că e un element important pentru că nu poate să existe cu adevărat un dialog și dialogul e necesar, dar nu poate să fie un adevărat dialog fără a exista un minim de încredere. Și întreb pe interlocutori, după părerea lor, care sunt elementele care ne-ar permite pe termen îndelungat să <clears throat> creăm această încredere în ciuda istoriei și în ciuda testelor cu rachete balistice despre care ați vorbit acum câteva momente. Mulțumesc. Mulțumim. Mr. Khan. Domnul Khan. Thank you. Can I also... Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu celor trei invitați pentru prezentările pe care ni le-au ținut. Cred că nu există nicio îndoială legată de importanța Iranului, o țară complicată, cu o istorie complicată, cu o participare complexă pe scena uh, politică internațională. Mie mi se pare că dacă nu vom reuși să gestionăm bine lucrurile, că acest acord uh, nu va duce cu sine uh, succesul pe care ni-l uh, dorim, așa cum ne demonstrează testele balistice recente. Mai mulți vorbitori uh, um, au încercat să ne prezinte posibilitățile de a merge uh, înainte. Însă aș dori să vă spun că din propriile noastre experiențe, economia va fi foarte utilă. Deci aș dori să știu dacă invitații noștri sunt de acord că ar fi util să ne uităm la modelul uh, GSP Plus pentru a dezvolta uh, relațiile viitoare cu Iranul. Au fost menționate și dificultățile legate de diferitele puteri regionale și de perspectivele lor diferite. Din nou, presupun și ar fi interesant să aud acest lucru din partea invitațiilor noștri. Dacă am putea media o consolidare a relațiilor economice între Iran și Arabia Saudită, de exemplu, dacă acest lucru ar fi uh, util și o altă remarcă. Multe dintre țările din regiunea respectivă se tem de Iran pentru că uh, în ultimele decenii, după Revoluția din Iran, au, au fost martorii uh, influenței uh, Iranului uh, asupra uh, milițiilor șiite din regiunea respectivă noi nu ne aflăm în uh, aceeași poziție ca și uh, americanii și este mai probabil ca relațiile Iranului să fie mai bune cu Europa și cred că ar trebui să ne asumăm acest uh, rol important. Mulțumesc, domnul Tenoc. Mulțumesc, domnule președinte. Formatul 5 plus 1 sau cel preferat de Uniunea Europeană 3 plus 3 a dus uh, la un succes uh, rar în politica externă a uh, Uniunii Europene și cred că trebuie să o felicităm pe doamna Ashton, predecesoara doamnei Mogherini. Grupul nostru politic sprijină acest acord. Desigur, trebuie să fim siguri că măsurile de verificare și monitorizare sunt respectate pentru a ne asigura că Iranul uh, nu trișează pentru că are deja o tradiție de a câștiga timp în uh, trecut și de a evita uh, să, să respecte acorduri obligatorii, lucruri care s-au întâmplat în, în trecut. Și există încă suspeciuni legate de obiectivul pe termen lung al Iranului de a dezvolta arme nucleare. Grupul nostru politic a fost foarte critic față de Iran în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Am fost critici uh, față de sprijinul uh, oferit uh, Hezbollah în Liban și sprijinirii regimului Assad din Siria cu toate acestea, recunoaștem că avem nevoie de cooperarea uh, Iranului pentru a face față amenințării reprezentate de ISIS și din acest punct de vedere trebuie să conlucrăm cu Iranul pentru a încerca să depășim cumva criza războiului civil din Siria. Un invitat a, ne-a cerut să ne gândim la posibilitatea ca Iranul să devină un partener potențial al Uniunii Europene, însă nu suntem de acord cu acest lucru pentru că nu împărtășim valori comune cu Republica Islamă, Islamică Iran. Mulțumesc, domnul Blöchner, la cuvântul. Și eu aș dori să mulțumesc din inima celor trei vorbitori. Am o întrebare legată de o cooperare posibilă. S-a menționat deja faptul că în ceea ce privește combaterea terorismului și în ceea ce privește combaterea traficului cu substanțe stupefiante, am putea uh, colabora un lucru uh, dorit și de partenerii uh, din Iran. Pe mine mă deranjează în acest context situația drepturilor omului din Iran. Știți că 80% din, din pedepsele capitale executate în urma unor infracțiuni legate de traficul de stupefiante are loc în, în Iran și până acum au, au avut loc doar declarații privind un moratoriu pentru aceste pedepse capitale. Deci mă întreb dacă este posibilă o colaborare în contextul situației Uh, drepturilor omului în Iran și mă întreb dacă respectarea drepturilor omului poate fi îmbunătățită în Iran. A doua întrebare se leagă de uh, mediul înconjurător. Uh, vicepreședinta uh, delegație cu Iranul uh, a, a declarat că există un interes din partea Iranului pentru asemenea uh, colaborare. Însă știm foarte bine că o parte din uh, că acest acord nuclear va avea un impact și asupra resurselor de apă din uh, Iran. În al treilea rând, sporirea uh, creșterea exploatării țițeiului este un aspect care nu a fost amintit până acum. Eu sunt sigur că echilibrul regional se va schimba pentru că fluxurile financiare vor deveni altele după uh, renunțarea la sancțiuni. Și o altă întrebare. Un punct important pentru ratificarea și pentru punerea în aplicare acestui acord este uh, respectarea tuturor măsurilor din acest uh, acord uh, nuclear. Transformarea reactorului din URAC este relativ ușoară și mă întreb de ce acest lucru nu s-a făcut până acum. Nu-și dorește Iranul acest lucru, deci ce se întâmplă cu acest reactor? Și ultima întrebare, profit de prezența Serviciului European de Acțiune Externă. Aș dori să știu Uh, care sunt proiectele concrete mm, vis-a-vis -vis de Iran? Urmează să fie deschisă, să fie deschisă o reprezentanță uh, permanentă în Iran? Se preconizează încheierea unor acorduri uh, de parteneriat? Aș dori să primesc un răspuns la această întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Belder. Ah, de klok, dat we vooraanstaande... Măsurile de media socială în ultimele săptămâni au vorbit despre faptul că garda iraniană revoluționară, membrii acestei gărzi mor pe câmpurile de luptă din Siria. Poate că ne puteți spune în ce măsură se implică Iranul militar și financiar în luptele care au loc în Siria și în acel teatru de operațiuni. De asemenea, tot recent am observat că în Iran, pe scena domestică, pe scena internă, a apărut o reacție vis-a-vis -vis de activitatea în Siria. Și oamenii au arăta că nu sunt mulțumiți de faptul că regimul criminal al lui Assad este sprijinit de către Iran. Apoi am vorbit despre ideea de a avea parteneri în aceste audieri. Dar se va implica și ONU? Bun, este implicat raportorul. Dar care sunt interesele europene care sunt servite aici? Eu am fost raportor pentru Iran, pentru relațiile între Uniunea și Iran și mă întreb dacă problema antisemitismului în Iran este abordată. Sper, domnule raportor, că vă veți fi sinceri și vă veți concentra și pe această, și pe probleme de acest gen. Deci cum uh, comentează și experții toate aceste lucruri, mai ales având în vedere că regimul iranian a fost descris drept modern? Președintele, mai avem încă doi vorbitori pe listă și apoi vom putea închide lista de vorbitori. Domnul de Mesmaker. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să revin la cele spuse de colegul Charles Stanek și vorbesc în calitate de coordonator al grupului pentru drepturile omului. Charles a vorbit deja despre acest lucru, dar eu cred că este regretabil. Întristător faptul că doamna înalt reprezentant și vicepreședinte nu a vorbit suficient de mult despre această problemă. Nu a spus practic nimic. Iar apoi, situația drepturilor omului în această țară, în Iran, este gravă, nu este un secret. Există foarte multe probleme. Și în ceea ce privește statul de drept din Iran, este una dintre țările care are cea mai proastă performanță în materie de uh, drepturile omului, dar și în ceea ce privește pedepsa cu moartea. Am vorbit despre numărul de execuții. Știți câte execuții au fost în acest an? Peste o mie. Știți câte au loc în fiecare zi? E bine, este oribil, este îngrozitor. Acest regim iranian este caracterizat de o încălcare flagrantă a tuturor convențiilor privind drepturile omului. Există vreo dovadă care ne arată că acest nou partener, cum îi tot spunem, este în curs de a trece printr-o transformare în acest sens și să respecte mai bine drepturile fundamentale, principiile și valorile care uh, sunt uh, definite în tratate? Doamna Gale, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă concentrez pe următorul lucru. Cum ar putea UE și SUA să se coordoneze mai bine în ideea de a încercat să găsească o soluție pentru diverse probleme din zonă, Yemen, Siria, Irak, dar și Bahrain. Nu cred că e posibil așa ceva fără să se înființeze un dialog privind securitatea în Golf și cred că Iranul este esențial ca să obținem acest lucru, având în vedere faptul că Uniunea Europeană se înțelege bine cu Iranul, are o relație bună cu Iranul. Totuși, SUA are o mai mare influență asupra Arabiei Saudite. Și ambele părți consideră că cealaltă este mai, uh, o parte mai toxică. Deci, iată două exemple concrete și aș dori comentarii pe acest lucru. Președintele, bun, mulțumesc. Acum cred că este momentul ca experții noștri să ia cuvântul și să se refere la problemele mm, ridicate de colegi. Doamna Gelmar, Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare cu privire la rolul Europei în discuțiile de la Teheran. Recomandarea mea ar fi următoarea. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să evalueze de ce este interesată de acest proces, de ce dorește ca acest proces să meargă înainte. Și eu am subliniat care s-ar fi costurile dacă Europa nu face nimic. Costurile acestea cresc. Deci există o miză, Europa trebuie să dorească să fie implicată în uh, atenuarea conflictelor în acea regiune. În al doilea rând, cred că ținta ar trebui să fie una pragmatică și realistă. Din discuțiile mele cu Iriadul și cu Tehranul am concluzionat că pragul pentru negocieri uh, veritabile nu a fost atins de către, de către nicio parte. Însă Europa are un precedent, fie că e vorba de Balcan sau de propria sa istorie. Europa are un precedent uh, în încurajarea dialogului, chiar înainte de a se ajunge la pragul necesar pentru negocieri. Și Europa are experiență în încurajarea dialogului, așadar, în pregătirea terenului. Doamna Mogherini trebuie să să încurajeze legături dintre Riad și Teheran. Ea poate juca un rol important pe rezolvarea problemelor prin implicarea acestor două părți, fie că e vorba de o problemă în Siria sau în Yemen. Apoi, în ceea ce privește consolidarea încrederii, chestiunea că acum 10 ani Teheranul a semnat acordul prin care trăgea de timp și faptul că a apărut o lipsă de încredere. Nu trebuie să facem analiză în vid, să nu uităm că președinția Bush a considerat că Iranul este, face parte din axa răului și apoi, bineînțeles, relațiile din timpul președinției domnului Ahmadinejad și ele au contribuit la scăderea încrederii, dar acest nou acord trebuie să fie o nouă oportunitate pentru consolidarea încrederii. Deci, în faza de supraveghere și de punere în aplicare, trebuie să recunoaștem că va fi esențial pentru creșterea încrederii pe viitor. Testele balistice, într-adevăr, sunt o problemă, dar s-a subliniat faptul că nu a fost o încălcare a planului comun de acțiune cuprinzător și această problemă va fi abordată separat pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate ONU. În ceea ce privește zonele posibile de cooperare, în domeniile posibile de cooperare, să începem oare mai bine cu chestiunile soft, cum ar fi uh, cooperarea maritimă și de mediu, chestiune de securitate mai, uh, de, mai um, simple. Într-adevăr, este o, o idee, dar trebuie să vedem care este poziția Iranului. Ea, Iranul este înconjurat de Afganistan, Irak, Pakistan, duce un război prin proxy în Siria, în Yemen și probabil și în Liban, deci să discutăm despre securitate maritimă la ora actuală ar fi dificil. Conflictul și haosul din Orientul Mijlociu sunt probleme și pentru Pecin, și pentru SUA, și pentru UE, și pentru ONU. Privind drepturile omului, avem două modele diferite de a merge înainte cu drepturile omului în Iran. Pe de-o parte, putem să ne distanțăm, după cum am făcut uh, în ultimii ani când uh, a devenit chestiunea nucleară prin chestiunea principală și să spunem că nu ne vom amesteca. De asemenea, putem avea un dialog uh, cuprinzător. Putem cădea de acord că nu suntem de acord, dar trebuie să spunem de asemenea că trebuie să înregistrăm progrese pe problemele cele mai spinoase. S-a spus că se poate coopera cu Europa, de exemplu, pe problema drogurilor. Se pot pregăti proiecte de lege și în vederea scăderii numărului de pedepse cu moartea. Dacă nu ne putem, putem convinge aliații din SUA în acest sens, însă nu ne, nu ne putem aștepta la rezultate rapide. În ceea ce privește reactorul din Irak, din punct de vedere tehnic, va fi un proiect comun între SUA, China și Iran pentru reproiectarea reactorului Arak. Și, într-adevăr, este un exercițiu de consolidare a încrederii. Implicarea Iranului în Siria acum. Cum am spus ori, implicarea Iranului în ultimele săptămâni a crescut odată cu implicarea Rusiei. Iranul are interese de securitate pe care dorește să și le apere. Are un lanț de aprovizionare cu Hezbollahul. Acest lucru nu se va schimba și nu putem să îi spunem Iranului să schimbe ceva aici. Totuși, dacă discutăm cu foarte mulți uh, actori din Iran, nu doar pragmatici, ci și uh, durii, există un semn de întrebare, într-adevăr, vis-a-vis -vis de cum se poate continua cum poate continua Iranul în Siria pe viitor? Descentralizare sau uh, distanțarea de putere președinției? Cred că uh, viceministrul um, ministrul deputat privind afacerile externe a discutat cu doamna Mogherini pe această temă săptămâna trecută. Și acestea fiind spuse, cedez cuvântul celorlalți colegi. Mulțumesc, domnul Parsi. Da, aș dori să răspund la câteva dintre întrebări. Privind liniile roșii și care ar trebui abandonate în așa fel încât să putem uh, purta o discuție corectă cu privire la Siria. Nu voi intra în detalii, dar trebuie să spun că nu mi s-a părut uh, o idee bună ca diversi lideri politici din Europa să uh, oscileze să spună că asta ar trebui să rămână la putere sau să nu rămână la putere sau să rămână câteva luni și mai departe, așa mai departe. Iată genul de linii roșii importante în opinia mea. Este mai important să discutăm fără niciun fel de precondiție și să vedem unde putem ajunge la un numitor comun. Apoi, Iranul este o putere în foarte multe feluri și de aceea dorește să mențină haosul din regiune la un nivel gestionabil sau își dorește chiar să elimine haosul din regiune. Există puncte unde Uniunea Europeană și Iranul pot coopera, dar nu este suficient să spunem că din punct de vedere obiectiv poate exista cooperare. Trebuie să existe și actori de ambele părți care să fie interesați în urmărirea acestui potențial. Cred că există astfel de actori, fie dacă fie că analizăm comunitatea um, universitară sau um, actori din uh, comerț, Există oameni de ambele părți care doresc să fie implicate. Dar important este să organizăm o conversație reală. Este un pas foarte important. Bineînțeles, sunt părți din interiorul Iranului și în afara Iranului care nu doresc să existe niciun fel de pas înainte. Aceste părți sunt foarte clare în ceea ce privește cooperarea cu SUA, nu se pune problema și, într-o oarecare măsură, se exprimă și împotriva Europei. A fost câteva întrebări care vizau posibilitatea de a avea încredere în Iran, ideea că nu ar putea să ne devină niciodată un partener. Aici este o problemă nu de încredere, ci de ci de un, um, un istoric. Să analizăm planul comun de acțiune, care a precedat planul comun de acțiune. În acel plan anterior de acțiune, toate părțile și-au îndeplinit um, obligațiile. Dacă Iranul poate să ne fie sau nu partener, este o întrebare retorică. Nu e vorba de un uh, club nu e vorba de o prietenie strânsă, de a merge în apus uh, împreună sau să colecționăm timbre împreună. Aici este vorba de a înțelege pe ce teme putem cădea de acord și pe ce probleme nu putem cădea de acord. Ca să atingem acest obiectiv, eu cred că este Păi de foarte rea să ne distanțăm și să considerăm că putem ignora o țară atât de mare ca Iranul și totuși să obținem ceea ce ne dorim. În ceea ce privește drepturile omului, este o problemă delicată, importantă, într-adevăr, dar trebuie să vedem cu cât suplețe putem să abordăm problema. Dacă ne interesează problema drepturilor omului, atunci putem spune că, în mod simbolic, ne dorim cu tare și cu tare lucru în vederea respectării drepturilor omului. Dar deja de 10 ani facem acest lucru și nu am înregistrat niciun rezultat. Și iranienii par a nu fi impresionați de ceea ce facem noi. Deci decât să dăm dovadă de acțiuni uh, simbolice, de o parte, e nevoie de o altă abordare și uneori să strigăm în gura mare că nu se respectă drepturile omului nu este cea mai bună soluție ca să le apărăm. Mulțumesc, domnule Adebar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor pentru comentarii. Aș dori să mă refer la percepția noastră. Trebuie să ținem seama de percepție în momentul în care ne gândim la o strategie pentru Iran. Trebuie să ne gândim și cum percepe Iranul Uniunea Europeană. Am spus de asemenea și că Iranul a fost surprins de cât de unite sunt puterile vestice. Iranul, când au început negocierile, nu trebuia să se uh, ocupe decât de trei state membre și miniștri de externe al acestor state membre. Și apoi și Javier Solana a primit un loc la masă negocierilor. Acum, doamna Mogherini este liderul negocierilor și Uniunea Europeană are un rol mult mai important de jucat aici. Și percepția iranienilor s-a schimbat vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană și ce este Uniunea Europeană. Ce e Uniunea Europeană? Este Germania, Franța și Regatul Unit sau este într-adevăr Uniunea Europeană? Deci este extrem de crucial sprijinul statelor membre pentru oricare ar fi, pentru strategia europene, oricare ar fi aceasta. Dar de asemenea trebuie să ne ținem, să ne respectăm cuvântul. Punerea în aplicare a acordului este esențială pentru percepția Iranului asupra Uniunii Europene. Uniunea Europeană poate să fie strictă, dar corectă. Uniunea Europeană trebuie să fie strictă, dar corectă cu privire la punerea aplicare a acordului, dar trebuie să fie strictă, nu poate să exagereze oportunitatea acestui moment de apropiere. Trebuie să se țină de acord 100%, trebuie să fie clar că aceasta este prioritatea și orice este în plus nu are rol decât de a ajuta la punerea în aplicare. Cu timpul poate crește încrederea astfel. Toate aceste măsuri nu sunt decât pași către un fel de încredere care poate că se va naște la sfârșitul acestui proces. Nu știm cum va arăta Iranul și nici Uniunea Europeană la sfârșitul acestui proces. Mi s-a pus o întrebare cu privire la Statele Unite și la părțile mai dure, vocile mai dure din SUA. Într-adevăr, unii membri ai Congresului și unii candidați la președinție sunt mai duri. Însă, punctul lor de vedere este asemănător cu al posibilelor părți mai uh, răspicate din Iran. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să joace rolul de mediator, în așa fel încât să apropie cele două părți. Totuși este important pentru Uniunea Europeană să abordeze acest rol, în ciuda faptului că pe plan intern nu se fac foarte multe valuri. După cum am spus, Uniunea Europeană trebuie să vină cu propuneri, cum este cea din strategia pe care o pregătiți dumneavoastră. Nu aș dori să minimizez eforturile făcute pentru rezolvarea conflictului sirian sau pentru rezolvarea oricărui alt conflict din Siria, din regiune, dar mi se pare că nu există niciun fel de plan mai amplu. Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol mai mare. Uniunea Europeană și anumite state membre fac parte din grupul de lucru privind Siria. Relațiile lor cu, cu Rusia sunt esențiale. Dar toate aceste lucruri sunt externe într-o oarecare măsură și nu ar trebui să fie puse în legătură cu punerea în aplicare a acordului și nici cu găsirea unei strategii pentru Iran. S-a menționat și problema drepturilor omului. Pe lângă remarcile colegilor mei, aș dori și eu să menționez câteva lucruri. În primul rând, drepturile omului sunt o problemă apropiată nouă. Știm despre ce este vorba, dar poate că ar fi mai bine să abordăm problema din punctul de vedere al statului de drept, al statului de drept iranian. Există legi și în Iran care conferă un anumit nivel de protecție civilă și de drepturile omului. Iar, dar aceste drepturi nu sunt întotdeauna respectate. Deci, în loc să abordăm o poziție de superioritate și să predicăm uh, realitatea europeană, trebuie să vedem cum stau lucrurile din punct de vedere al statului de drept iranian și să cerem Iranului să respecte le, propriile sale legi. Și al doilea lucru vis-a-vis -vis de drepturile omului, iarăși revin la problema percepției, trebuie să, să, im, să impunem respectarea acestor standarde nu doar asupra Iranului, ci și asupra altor țări. Dacă Uniunea Europeană este percepută ca fiind serioasă în problema drepturilor omului, nu doar în, cauz, nu doar în cazul Iranului, ci și în uh, cazul altor țări, atunci ne-ar fi util. Okay, please? Mulțumesc, bună domnul președinte. Acum domnul Savron o să ia cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitația adresată Serviciului de Acțiune Externă pentru această întâlnire. Le mulțumesc și experților pentru prezentările interesante. Vreau să spun că s-a înființat la Serviciul de Acțiune Externă un task force care se ocupe de Iran, ceea ce reflectă o parte a comentariilor făcute în această dezbatere în legătură cu nevoia ca Uniunea Europeană să aibă o cale clară, cuprinzătoare de avea relația cu o țară respectivă, exact ce își propune acest task force până acum, din cauza situației care a existat, situație, relațiile noastre erau limitate la negocierile legate de dosarul nuclear. Acum, după acord, <clears throat> încercăm să le extindem. Acest uh, task force va avea sarcina nu doar implementării acordului nuclear, <clears throat> ceea ce va continua să fie o parte importantă a activității noastre, după cum s-a menționat de mulți vorbitori, implementarea acordului va fi cheia, va fi de o importanță deosebită pentru extinderea cooperării și la alte domenii. Dar Task Force-ul nu se va ocupa doar de acest aspect, ci și de căi de dezvoltare sau revigorarea relațiilor bilaterale cu țara respectivă, relații în esență înghețate de 10 ani încoace. A treia direcție de acțiune pentru Task Force să lucreze cu Iranul ca actor regional, după cum au spus mulți vorbitori. Și o parte importantă a activității Uniunii Europene. Asta va face acest grup special și, desigur, ne vom bucura să colaborăm cu Parlamentul European, cu Comisia de Afaceri Externe, cu raportorul privind strategia legată de Iran, în ce privește întrebările formulate, mai ales cea legată de angajamentul bilateral. Aș vrea să spun că e un lucru care a început deja, dar e doar într-o fază preliminară. Poate știți că în iulie, în alta reprezentantă Mogherini s-a deplasat în Iran, a discutat cu ministrul de externe Zarif, tocmai în legătură cu chestiunile ansamblu în legătură cu care putem coopera. Recent, <clears throat> cu ocazia adunării generale ONU, a avut loc o a doua întâlnire la care s-a convenit să existe un dialog politic la nivel înalt între Uniunea Europeană și Iran. La nivelul directului politic, de aici, el Schmidt, care a negociat acordul nuclear și din partea iraniană, ministrul adjunct Tacravanci, care se ocupă de relații cu Europa și SUA. Acest dialog politic va avea prima întâlnire la începutul decembrie, cu intenția de a avea o agenda mai largă de activitate, pentru a încerca să se identifice chestiunile bilaterale în legătură cu care există interese comune de cooperare și chestiuni regionale în legătură cu care e nevoie de cooperare între Uniunea Europeană și Iran. În legătură cu dimensiunea regională, a subliniat și faptul că ieri, nu, se corectează vorbitorul săptămâna trecută, ministrul adjunct din Iran, uh, care se ocupă de țările arabe, a venit la Bruxelles, a discutat situația din Siria cu o altă reprezentantă și vor fi discuții suplimentare în această privință aș sublinia faptul că acum uh, construim aceste canale de comunicare cu Iranul. Până acum, singurele contacte pe care le-am avut se legau de negocierile nucleare. Trebuie să construim aceste canale, un lucru pentru care e nevoie de timp și, din nou, cred că pentru a putea coopera, elanul va veni din implementarea codului nuclear în sine. Toate subiectele acestea sunt strâns legate între ele. În ce privește domeniile concrete de cooperare, aceasta a fost o întrebare formulată de un membru al comisiei dumneavoastră. Multe au fost prezentate aici ca sugestii și e vorba de domeniile de care ne ocupăm, energia, ținând cont de faptul că Iranul e al doilea mare deținător de gaze naturale, al patrulea în materie de țiței, deci Iranul poate să fie un furnizor potențial pentru Uniunea Europeană să contribuie la securitatea aprovizionării cu energie pe termen mediu și îndelungat, dar e ceva de care să ținem cont. Dimensiunea comercială menționată înainte de sancțiuni, Uniunea Europeană era principalul partener al Iranului, acum suntem mult mai jos pe listă. Alt element care poate să intre într-o cooperare viitoare, cum să se reia sau să se normalizeze relațiile comerciale. Chestiuni legate de mediul înconjurător sunt foarte importante, pot uh, contribui la edificarea încrederii. Poluarea aeriană <clears throat> critică în țară, la Teheran, pentru cei care ați fost la Teheran, probabil că ați observat că poluarea aerului e o problemă gravă gestionarea apei, seceta, alte subiecte importante și multe altele, transportul, țara are nevoie de infrastructură de bază, flota aeriană trebuie noită, acum e pe lista neagră a Uniunii Europene, diverse forme de cooperare bilaterală și vom examina toate acestea la dialogul politic la nivel înalt, desigur încercăm să identificăm ce poate fi în interesul reciproc uh, pentru ambele părți. Trebuie să menționez și că drepturile omului vor face parte din acest angajament bilateral, e ceva important, un lucru pe care l-am comunicat deja omologilor iranieni. Doamna înalt reprezentant a făcut acest lucru personal în întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul Zarif și s-a repetat de mai multe ori în contactele cu ei. Și nu cred că se opune cineva din partea iraniană să avem un dialog concret și în materie de drepturi ale omului, ca parte a agendei noastre. În fine, chestiunea delegației, da? <clears throat> Avem intenția să deschidem o delegație la Teheran. E un proces care, după cum știți, are nevoie de timp și Parlamentul va trebui să aprobe prin canalul bugetar dar cu siguranță că e un lucru pe care îl avem în vedere. Vrem să avem o delegație, să avem mai multe informații în legătură cu ce se întâmplă. Trebuie să avem acolo pe cineva pe teren și să ne implicăm bilateral în mai multe domenii. Va fi nevoie de o delegație care să ducă pe mai departe aceste proiecte. În esență, spune, că lent trecem de la o fază de limitare, izolare, la o fază de implicare și angajare, dar nu se va face nici peste noapte, nici în câteva săptămâni, se construiește lent și depinde de implementarea acordului nuclear în sine. Mulțumesc. Intervenții fără microfon. Thank you very much. Um, we're moving to... Mulțumesc că ne apropiem de încheierea ședinței. Mulțumesc domnului Broc care a venit și probabil că vrea să spună câteva cuvinte. Ce mă privește pe mine a fost uh, o oră și jumătate foarte bogată și fructoasă. Vreau să i mulțumesc celor trei invitați care ne-au prezentat diverse elemente. Așteptăm să colaborăm uh, cu dumneavoastră cu rețelele pe care le reprezentați pe măsură ce evoluează avizul. Nu o să am niște concluzii detaliate, niște idei, niște reflexii după ce mă ascultă. Mai întâi, mai mulți colegi au exprimat îngrijorări care există în acest Parlament în legătură cu fiabilitatea relațiilor, edificarea încrederii. Am spus că e ceva unde există două direcții de neplasă. După ce am fost la Teheran, și acolo se spun multe lucruri despre noi și trebuie să înțelegem nu că n-ar fi chestiuni uh, serioase de care trebuie să ne ocupăm și că nu putem ignora ce s-a spus, că vor fi unele puncte unde vom cădea de acord, că nu putem fi de acord, dar vrem să avem niște relații bazate pe încredere reciprocă, în care să existe o intenție reală ca ele să reușească și în dezbaterea din această după amiază, e important să nu dăm înapoi, să ne retragem într-o retorică care, de fapt, e calea sigură de eșec în aceste relații. Și am avut exemple, nu în ultimul rând, din partea Serviciului de Acțiune Externă, în ultima intervenție unde există interese comune și reciproce, să putem să ne concentrăm pe ele, să fie în interesul tuturor. Acesta e un obiectiv pe care să-l avem în vedere legătura cu dreptul omului, să spunem clar, oamenii din această comisie și Parlament mă cunosc. Am fost vicepreședinte al subcomisiei pe dreptul omului și de la grupul meu politic. Niciodată nu o să sprijin un raport care să facă compromisul în legătură cu poziția noastră legată de dreptul omului, dar cred că am avut o abordare de început foarte inteligentă în această după amiază în legătură cu modul în care putem schimba lucrurile în materie de drepturile omului în Iran și după vizita pe care a făcut-o eu cu domnul Brock și cu alți colegi la Teheran, n-am uh, evitat subiectul. Am avut discuții în care am menționat drepturile omului, dar chestiuni legate de traficul de droguri și modul în care se poate coopera în combaterea traficului de droguri pentru a reduce numărul de condamnări la moarte ce a spus doamna Adabar de la Washington în legătură cu statul de drept, domnia legii, puterea judecătorească, acestea sunt domenii unde să putem face progrese și ar trebui să încercăm să facem. Și, după cum s-a spus aici, ideea este că s-a convenit să restabilim cu colegii iranieni uh, relațiile și include specific discuții despre dreptul omului, dar la nivel tehnic în modul în care spunea domnul doctor Farsi. Ar trebui să consacrăm energie și timp să vedem dacă putem uh, obține unele rezultate. Le secând uh, cole recunoscător colegilor, printre care domnul Can, să avem o abordare GSP+, plus, poate că excesiv de optimistă, dar ideea că avea stand, standarde să încurajăm comerțul e foarte important. Și spun domnului Belder, un alt prieten de aici, când am dus la Teheran, domnul Broc cu mine și cu ceilalți colegi ne-am întâlnit și cu interese evrești din societatea din Iran. Am avut o discuție cu ei în legătură cu modul în care reprezentanții iranieni eh, eh, evrei discută cu reprezentanții iranieni din eh, Israel, cum se acceptă diferențele de situație nu cred că e nevoie de un avertisment pentru că mă ocup și de acest aspect, dar să-i dau o anumită încredere că e un element care va face parte din dezbatere și neapărat în legătură cu comentariul unui alt coleg, Belen, în legătură cu delegații. Nu vreau asta să spun decât că de nenumărate în Parlament am cerut să se redeschidă o reprezentanță în Teheran și nu putem face mai mult decât să ne exprimăm disponibilitatea să facem ceea ce trebuie să facem pe cale bugetară. E o cerință extrem de clară din partea noastră ca Parlament. Și în fine spune că ce am auzit din partea celor trei invitați de astăzi este că Europa are o ocazie deosebită acum. Acordul nuclear, din multe puncte de vedere, a fost o reușită a diplomației europene ce am auzit acum este ca Europa să fie în stare să aibă mai multe dezbatere, o mai mare cooperare cu interlocutorii iranieni decât americanii și, prin urmare, trebuie să explorăm și să exploatăm această posibilitate pentru interesele noastre, pentru um, sau în interesul nostru al iranienilor și sperăm al uh, lumii mai largi. Iar în ce mă privește pe mine în sine, pe măsură ce redactăm acest raport, ne consultăm, deliberăm aici. Va trebui să arătăm același spirit și în modul în care lucrăm în Parlament. Și aceasta e intenția mea. Mulțumesc tuturor celor care ați participat la această audiere și așteptăm uh, să continuăm dialogul cu dumneavoastră și cu Iranul în egală măsură. Herzlichen Dank, Herr Kollege Howitt, äh, für Ihre Vă mulțumesc, domnule Howitt, pentru rezumatul dumneavoastră, care îmi permite să am o intervenție foarte scurtă acum. Aș dori să mulțumesc domnului German Maie, domnului Dr. Parsi și domnului Adebar din îndepărtatul Washington pentru discuția interesantă din această seară, în urma căruia, care am avut multe de învățat și cred că trebuie să continuăm acest dialog pentru a urmări evoluțiile viitoare, pentru că a fost încheiat un acord. Însă se pune întrebarea în ce mod va fi pus în aplicare în acest acord, în primul rând, și în al doilea rând, dacă pe lângă acest acord, Iranul este dispus să contribuie la pacificarea regiunii Orientului uh, apropiat și ce se întâmplă cu interesele Iranului din Iran, din Irak și din uh, Yemen, unde Iranul are are posibilitatea de a contribui la finalizarea acestor, uh, acestor conflicte astfel încât să nu mai asistăm la conflicte purtate prin uh, intermediari. Deci ar fi important să participe și Iranul la găsirea unei soluții pașnice, pentru că și valul de refugiați care ajunge în Europa este cauzat de războiul purtat prin intermediari, intermediari în uh, regiunea Orientului apropiat. Aș dori să vă mulțumesc din nou pentru că ați participat la această dezbatere și acum ajungem la votare. Votăm proiectul de aviz al colegii noastre Valenciano. Nu știu dacă este prezentă. Nu cred. Acest lucru ne ușurează activitatea.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 nachdem wir wieder auf uns selbst zurückgeworfen sind, după ce am uh, rămas între noi, putem trece la vot și dacă este posibil, vă rog să vă continuați discuțiile și să dați interviuri în afara sălii. beginne unmittelbar mit der Abstimmung. Trecem la vot. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Spune vot amendamentul 13 pentru, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 20. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 acum pentru, împotriva, verificăm. S-a închis votul. 24 pentru 20, 25 uh, pentru 24 împotriva se adoptă. Domnul a mă anunțase dinainte că nu are cartela de vot. Deci 25 de voturi pentru, 24 împotriva. Continuăm cu amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Acum cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 41. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 43 pentru, împotriva, verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 19 de voturi pentru, 27 împotriva, se respinge amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotriva, abțineri. Din nou, cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 44. S-a închis votul. 22 de voturi. Pentru 22 împotrivă se adoptă. Amendamentul 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotriva, verificăm. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 25 de voturi pentru, 20, 26 de voturi împotriva, respins. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva abține, se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, pentru că nu am adoptat amendamentul de compromis, trebuie să supunem la vot amendamentul 36. Cine este pentru amendamentul 36? Împotrivă abțineri, se respinge. La fel și cu 37, cine stă pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm. S-a închis votul. 24 la 24, respins. Respins. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotriva, abțineri, respins. 56 pentru, împotriva, abțineri, respins. 57 pentru, împotriva abținerii respins. 60 pentru, împotriva abținerii respins. 62 pentru, împotriva abținerii respins. 61 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotriva abținerii respins. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abținerii. respins. 5 pentru, împotriva, abținerii. respins. 8 pentru, împotriva, abținerii. se adoptă așa cum ne recomandase lui Spătălă. Vă rog. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, respins. Vot electronic pe marginea întregului aviz. S-a închis votul. Avizul este adoptat cu 44 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări